So. Ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor. Bine ați venit la reuniunea noastră de astăzi. Contrar obiceiului nostru, începem în întârziere, însă am dorit ca un număr cât mai mare de colegi să fie prezenți la această reuniune constitutivă. Declar așadar ședința deschisă, începând cu ziua de azi. La Comisia ITRE există 61 de membri titulari, ne cunoaștem cu toții, n-are rost să citesc toate numele. În ce privește quorumul, din câte am observat eu, uh, avem quorum. A, încă ceva. Reuniunea este difuzată pe internet pentru ca toată lumea să poată să participe. Prima parte a reuniunii noastre, alegerea vicepreș- uh, președintelui, mă scuze așa, celor patru vicepreședinți, dacă îmi dați voie, aș vrea să spun câteva lucruri care să nu figureze la procesul verbal și care nu figurează nici pe ordinea de zi. Aș vrea să încep prin a mulțumi tuturor celor prezenți și celor absenți pentru cooperarea excelentă pe care am avut-o în ultimii doi ani și jumătate. Nu a fost tot timpul ușor, dar pentru mine a fost o mare plăcere și eu nu mai doresc să fiu președinte nu din cauza că nu mi-a plăcut acest rol sau din cauza că aș considera că această comisie nu este suficient de importantă în ochii mei, din potriva am să rămân membru cu drepturi de pline. Dar aș vrea să mulțumesc din suflet colegilor, membrilor secretariatului, tuturor colaboratorilor din uh, secretariat care întotdeauna au muncit din greu. E adevărat că unii au plecat între timp, uh, alții noi uh, le-au luat locul și încă câteva cuvinte. Știu că nu sunt o persoană cu un caracter prea agreabil, uneori nu e ușor să lucrez cu mine și totuși Țin să mulțumesc uh, și colaboratorilor din uh, grupul meu politic și din celelalte grupuri politice. Am avut întotdeauna raporturi cât se poate de cordiale, de echitabile. Încă o dată mulțumiri tuturor și sper că în continuare la Comisia ITRE, care este una dintre cele mai importante din Parlament, vom putea să ne desfășurăm lucrările în același uh, uh climat. Încă o dată, mulțumesc! Damit komme ich zu Punkt 5. Das ist der einzige Tagesordnungspunkt, den ich jetzt noch erledige. Trecem la punctul numărul 5. Alegerea, cum spuneam, în baza articolului 191 a președintelui și a vicepreședinților, întreb grupul PPE dacă există candidați din partea lor Aș dori ca Pilar del Castillo să ia cuvântul ca să facă propunerea. A, a, mí, a me desconcierta un poco este momento porque... Mă cam descumpănește. Mă puțin acest moment. Dar eu nu am fost informat în legătură cu această propunere pe care trebuia să o fac. I can do it, I can do it, but I would like to know exactly... Eu, sigur, pot să o fac, dar aș dori să știu exact care sunt regulile procedurale. De aceea mă gândisem eu, spune președintele, care este propunerea pentru președinte, spune Pilar del Castillo. Este colega noastră, Amalia Sartori, care să fie președinta comisiei? Gut, dann äh, ist der Vorschlag klar. Bine, atunci propunerea aceasta este clară. Vreau să vă întreb dacă, doamnă Sartori, sunteți de acord cu această candidatură? Ați fi de acord să candidați? Intervenție fără microfon, dar da. Gibt es weitere Kandidaten? Mai există și alți candidați? Nu este cazul. Dacă nu mai există candidați, atunci putem să alegem prin aclamare. Cine este de acord cu doamna Sartori, președinta a comisiei noastre? Damit Frau Sartori gewählt. Ganz herzlichen Glückwunsch. A fost aleasă doamna Sartori. Felicitări, doamna Sartori. Veți avea susținere puternică din partea comisiei noastre și vă rog de aceea să veniți acum să preluați președinția. Cari colleghi, grazie veramente. Dragi colegi, vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru tot sprijinul, căci dincolo de faptul că toată lumea știe că există un acord în vigoare pentru toate comisiile și pentru președinția Parlamentului, țin totuși să vă mulțumesc călduros pentru alegerea mea. Și doresc să adresez mulțumiri deosebite predecesorului meu, domnul Herbert Röll, care a fost un președinte excelent în timpul ultimilor doi ani și jumătate. Întotdeauna a prezidat cu mult talent lucrările noastre nu pot decât să îmi doresc să îl egalez, să fiu la înălțime și să fiu garantul unei uh, munci corecte, pozitive, de bun augur pentru toți membrii comisiei noastre. Și mă alătur dumnealui pentru a mulțumi tuturor membrilor care au fost reconfirmați și să urez bun venit celor care tocmai s-au alăturat comisiei noastre. Mulțumiri și pentru și secretariatului pentru tot ajutorul acordat în trecut, când nu eram decât uh, membră a comisiei și chiar și cu anticipație uh, pentru tot sprijinul pe care uh, mi-l va acorda în următorii doi ani și jumătate. Știu că sunt multe de făcut, de aceea sprijinul vicepreședinților îmi va fi prețios și de aceea acum o să trecem la alegerea vicepreședinților. Doream să știu dacă eu trebuie să anunț numele candidaților sau altcineva. Așadar, în ce privește primul vicepreședinte, întreb dacă există o candidatură. Doamna Madurel dorește să facă o propunere. Mulțumesc. În primul rând doresc, doamnă președinte, să vă urez succes în noua funcție. Oricum am avut plăcerea să conlucrez cu dumneavoastră și în alte comisii, în fosta legislatură în, Comisia pentru Drepturile Femeilor și a fost o activitate foarte rodnică și agreabilă, deci vă urez succes ca președinte și mulțumesc și profit de faptul că am ocazia să vă mulțumesc pentru munca domnului Royal, munca pe care a depus-o în calitatea sa de președinte. Până acum a fost o plăcere să lucrăm împreună și îți mulțumesc, uh, Herbert, întotdeauna ai, fost, ai avut o atitudine foarte deschisă, am negociat foarte bine, într-o ambianță foarte bună și am obținut rezultate destul de bune. Mulțumesc pentru toată munca depusă. Și acestea fiind spuse, răspund și întrebării doamnei președinte. Într-adevăr, grupul nostru propune pe postul de prim vicepreședinte pe doamna Patricia Toia și apoi pe domnul Dimitris Doutras pe postul de secretar. Profit și pentru a mulțumi fostei vicepreședinte, doamne Ani Podimata, care ne părăsește, dar uh, îi mulțumim și dânse pentru toată munca depusă. Mulțumesc, doamna președinte. Grazie per le parole. Vă mulțumesc pentru cuvintele amabile, pentru faptul că Ați adresat mulțumiri domnului Royal pentru sugestiile făcute mie. Deci, pentru postul de prim vicepreședinte avem candidatura doamnei Patricia Toia. Doamna Toia acceptă această candidatură, îi mulțumim. Mai există și alte candidaturi pentru postul de prim vicepreședinte? Nu. Atunci propun de asemenea să o alegem pe doamna Toia prin aclamare. Grazie la vicepreședinte Toia. Che... Mulțumesc doamnei vicepreședinte Toia, o felicit și o rog să vină să mi se alăture la prezidiu. Trecem la cel de-al doilea vicepreședinte. Există propuneri? de candidatură. Thank you, Madam President. Doamna Hall, vă mulțumesc, doamna președintă, și eu doresc să vă felicit pentru faptul că ați fost aleasă președintă și eu vreau să adresez mulțumiri domnului Răl, care cred că ne-a ajutat foarte mult în ultimii doi ani și jumătate prin onestitatea sa. În numele grupului ALDE, aș vrea să-l numesc pe domnul Jens Röder, care nu poate să fie prezent astăzi, dar aceasta este candidatura din partea grupului nostru pentru cel de-al doilea vicepreședinte al Comisiei ITRE. Președinta, vă mulțumim. Am fost informați în acest sens. Am primit din partea domnului Rod o justificare în scris pentru absența sa de astăzi și uh, faptul că accepta această funcție. Mai există și alte candidaturi pentru postul de al doilea vicepreședinte? Nu, atunci îl putem alege și pe domnul Rod prin aclamare, dacă suntem cu toții de acord. Foarte bine, vă mulțumesc! Cred că domnul Rod va fi prezent deja. Mâine trecem la postul de cel de-al treilea vicepreședinte. Aici a fost uh, a, avansată candidatura domnului Grote. Grazie per la Dumnealui acceptă candidatura. Mai există și alte candidaturi? Nu. Și în acest caz propun uh, alegerea prin aclamare. Grazie, signor Duțas, che viene invitato a salire. Îl rog și pe domnul Goțas să vină să ia loc la prezidiu. În sfârșit, am ajuns la cel de-al patrulea vicepreședinte, domnul Chichester, dorește să facă o, o propunere. Vă mulțumesc, doamnă președinte încep prin a vă felicita, prin a vă ura mult succes. Eu am ceva experiență în domeniu și sunt uh, convins, uh, sunt convins, mă scuzați, că o să profitați din plin de acest mandat, pentru că toți colegii sunt dispuși să colaboreze cu dumneavoastră, mai ales domnul Turmes. De asemenea, vreau să-i mulțumesc domnului Roel și să-i urez mult succes pentru noile sale responsabilități și mă bucură faptul că va rămâne membru al comisiei noastre. Pentru cel de-al patrulea vicepreședinte al comisiei noastre, vreau să propun pe domnul Tuzanovski din partea grupului nostru. Grazie, colega Colega Mulțumesc, domnule Tozinovski. Acceptat. Toșenovski acceptat. Acceptat, da, mulțumesc. Dacă mai există vreo candidatură, nu e cazul. Bun. Și aici cerem alegerea prin aclamare. Dacă sunteți de acord, dacă e toată lumea de acord. Grazie mille. A chiesto la parola. Mulțumesc. A cerut cuvântul doamna Castillo. Da, doamna președintă, mulțumesc. Odată ce s-a constituit președinția cu cei patru vicepreședinți, aparținând uh, marilor grupuri politice, eu doresc ca acestor patru noi vicepreședinți cum s-a făcut uh, deja cu aplauzele, dar doresc și prin viu grai să le urez succes din partea grupului meu și să le urez toate cele bune și să le spun că pot să conteze pe colaborarea noastră, dar permiteți-mi că acum, în acest moment final al constituirii președinției, permiteți-mi în numele grupului meu să exprim uh, cât de mult datorează grupul meu uh, fostului președinte, domnul Herbert Royal, pe care îl considerăm într-adevăr ca să fi fost un președinte impecabil, el, domnia sa a trebuit să combine echilibru intereselor tuturor grupurilor politice cu imparțialitatea pe care trebuie să o aibă un președinte. Noi considerăm că a constituit un adevărat exemplu și eu, numele întregului grup uh, al PPE, doresc să subliniez uh, această calitate a președintelui Royal, acum că, iată, nu mai este președinte. Atât doream să spun, mulțumesc frumos și a solicitat să-l aplaudăm pe domnul Herbert Royal. Bine, allora... Președinta, bine, deci cu asta am încheiat uh, partea constitutivă a reuniunii noastre și acum uh, începem partea normală a reuniunilor uh, ITRE și pe primul punct de pe ordinea de zi avem adoptarea ordinii de zi. Sigur, ordinea de zi, după cum știți, se află în dosarele la dispoziția dumneavoastră. Există o cerere să inversăm ordinea punctelor 3 și 15 dacă, dacă, sigur, dacă sunt de acord raportorii, deci punctul 3 să fie inversat cu punctul 15, pe ordinea de zi. Dacă nu mai e nicio altă solicitare și nicio altă propunere în ce privește ordinea de zi, atunci spune că odată cu această modificare sau inversare putem să considerăm ordinea de zi ca fiind adoptată. Acum, punct, deci punctul 3 în locul punctului 15, dacă toată lumea este de acord. Foarte bine se adoptă ordinea de zi cu această modificare, deci trecem la numărul 2. E vorba de comunicările președintei, dar, uh, sigur, date fiind toate reuniunile de comisii care sunt organizate pe durata acestei săptămâni, interpretarea nu va fi disponibilă în toate limbile oficiale. Există niște limbi care nu vor fi disponibile, și anume estona, finlandeza, letona, slovaca și slovena. Asta era comunicarea pe care trebuia să o fac în ceea ce privește activitatea noastră din această săptămână. Și după această comunicare trecem așadar la punctul numărul 3, care în realitate, după cum tocmai am aprobat, e, vor, e punctul sau fostul punct 15. E vorba de cooperarea în materie de politici energetice. Mă scuzați, acum sting, închid telefonul. Da, am uitat să sting, închid telefonul. Cu parteneri, cooperare cu parteneri care se află în afara frontierelor noastre. O abordare strategică pentru aprovizionare sigură, durabilă și uh, competitivă. Aș da cuvântul imediat doamnei Edith Herzog. Nu, nu, nu e în sală, dar colega Madurel va lua cuvântul în locul ei. Ba nu, altcineva ia cuvântul în locul doamnei Herzog. Doamna Merkis. Da, colega mea n-a putut să vină și mi-a cerut mie să citesc uh, nota sa în legătură cu acest uh, raport, cu politica externă în domeniul energetic, dacă îmi veți îngădui. Dau citire notei. Există câteva remarci pe care doresc să le subliniez. În primul rând, o piață europeană funcțională și integrată e esențială pentru o politică externă de succes a Uniunii Europene. Consolidarea aceasta trebuie exploatată pe deplin prin combinarea expertizei și capacității statelor membre și a tuturor mijloacelor Uniunii Europene dependența în ce în ce mai mare a noastră pe carburanți importați uh, fosili are impact asupra lor de decizii și a o, o, foarte multor politici și doar interdependența și solidaritatea în membre pot contrabalansa acest fenomen. Uh, ar trebui să avem uh, discuții în mod constant în legătură cu provocările legate de aprovizionarea cu energie și politica uh, externă în domeniul energetic, cu un alt reprezentant al Comisiei și serviciile relevante. Și când e vorba de proiecte de infrastructuri de importanță strategică pentru aprovizionarea Europei cu energie, ar trebui ca Comisia să aibă un mandat de negociere pentru a conduce negocierele pentru proiectele care au impact semnificativ pe obiectivele generale de politică de energie ale, ale Uniunii Europene. Comisia trebuie să dezvolte un instrument de comunicare pentru a aduna datele relevante în toate statele membre și instituțiile programele și proiectele și acolo unde sunt implicate și țările terțe. Diversificarea furnizorilor, traseelor și surselor de energie ar trebui accelerate, mai ales cele care își doresc să creeze noi coridoare de transport, cum ar fi coridorul estic, sudic și bazinul Mării Mediterane prin crearea unei competiții adevărate pentru furnizorii de gaz, cu implicarea uh, și a, a noi furnizori cum ar fi Canada, America, Sahara și așa mai departe. Completarea infrastructurii de gaz și electricitate în toată Mediterana, modernizarea și aducerea la zi a centralelor electrice și a infrastructurii. În concluzie, To, uh, to point out the need to... Eu, uh, sau mă rog, raportoarea uh, subliniază că trebuie să elaborăm foi de parcurs energetice, nu doar cu Rusia, dar și cu alți parteneri care se confruntă cu, val, cu provocări uh, similare ca ale noastre și care au valori comune, cum ar fi Statele Unite, Canada, Japonia, pentru a promova cooperarea industrială și în domeniul cercetării pentru o mai bună eficiență energetică și utilizarea celor mai noi tehnologii și uh, pentru a insista de, și pe siguranța energiei atomice. Vă mulțumesc pentru toate. Grazie. Allora, per questo dibattito. Mulțumesc și acum pentru dezbaterea pe acest punct avem la dispoziție 45 de minute. Deja am o întreagă listă de colegi care s-au înscris la cuvânt. Uh, unii din ei sunt raportori din umbră. Începem cu doamna Carvalho. Thank you very much, President. Mulțumesc, doamnă președintă. Și, în primul rând, doresc să vă felicit și să-i felicit pe toți vicepreședinții. Vă urez succes pentru mandatul dumneavoastră. Și sunt, eu sunt raportat din umbră din partea PPE și aș dori să încep prin a felicita pe doamna raportare pentru munca depusă, a prezentat un raport care este echilibrat. Eu aș dori să mă refer la unele puncte importante din punctul meu de vedere ale raportului și să mă refer și la alte două, trei puncte unde cred eu că am putea merge încă și mai departe și să aducem niște îmbunătățiri. În ce privește aspectele pozitive, mă scuzați, În ce privește aspectele pozitive ale raportului, sunt uh, pe deplin de acord cu prioritățile stabilite în legătură cu dimensiunea externă a pieței noastre interne de energie. Da, mă scuzați din nou, spune vorbitarea. Se pare că nu reușesc să-mi închid telefonul. Îmi cer din nou scuze, spune vorbitarea. Okay, sorry. So, uh, da, îmi cer din nou scuze. Deci, bunătățirea accesului la energie durabilă pentru țările în curs de dezvoltare și noi politici externe. Sunt de acord cu o coordonare mai bună pentru o politică energetică UE între Comisie și statele membre și în toate cele 27 de state membre. Faptul că Europa va putea să vorbească într-un singur glas îi va oferi o mai mare influență în uh, forumurile și organismele internaționale. Toate astea sunt foarte bune, uh, sunt puncte pozitive ale raportului și le susțin. Uh, totuși, există trei puncte unde cred eu că s-ar putea îmbunătăți lucrurile. În primul rând, e clar că știm ce se întâmplă cu vecinătatea nordică, estică și sudică a Europei și să știe că trebuie să insistăm în aceste părți. Dar raportul este destul de vag în legătură cu regiunea Sudului sau Atlanticului de Sud. În al doilea rând, America de Sud reprezintă o, mm, o zonă cu multe resurse și trebuie să ne îndreptăm mai mult atenția asupra ei în uh, legătură cu resursele energetice. Și, în cele din urmă, țările în curs de dezvoltare. Sigur, direcția pe care ne îndreptăm eh, este cea corectă, însă mai sunt multe de făcut. Mai ales aș spune că Europa ar trebui să fie mai activă în construirea uh, capacităților locale în domeniul energetic. Acestea ar fi cele trei puncte eh, în care aș insista mai mult în acest raport. Deci Atlanticul de Sud, relația cu America de Sud și să punem mai mult accentul pe cooperarea cu țările în curs de dezvoltare pentru a îmbunătăți domeniul energetic. Mulțumesc și mă scuzați pentru incidentul cu telefonul. Grazie. Președinte, mulțumesc. La cuvântul domnului Turns. Uh, thank you, Chair, and congratulations. Mulțumesc, doamnă președinte, și felicitări pentru noua dumneavoastră funcție, dar și vicepreședintelor de asemenea felicitări. Voi vorbi foarte pe scurt. O să încep cu o anecdotă. Eu am făcut parte din delegația UE China acum 3-4 ani și când am vizitat China, am vorbit de, cu oficiali din comisie, cu oficiali din statele membre și concluzia mea a fost după această reuniune că nu există nicio politică energetică UE-China. Există o politică Franța-China, Germania-China, Danemarca-China dar nu există o politică energetică în UE în relație cu China. Am înțeles de asemenea și că cooperarea daneză uh, cu China uh, în domeniul energiei a avea un buget, dispunea de un buget mult mai mare decât întreaga Uniune Europeană, ceea ce arăta cât de puțin organizați suntem, de fapt, în acest domeniu. De asemenea, am constatat că toate statele membre, din motive de politică industrială, încercau să nu comunice ce politică au în China și ce se întâmplă acolo. Există anumite motive naționale pentru această cale, dar pentru Europa cu siguranță acestea nu sunt benefice. Deci ceea ce trebuie noi să obținem prin acest document este să intrăm într-o situație în care toată lumea câștigă, în care statele membre și politica industrială și interesele politice sunt în continuare bine acoperite, și în același timp se creează o valoare adăugată la nivel european. Ne trebuie deci mai multă transparență și de aceea eu cred că Celălalt dosar în care se aplică codecizia este extrem de important. Avem nevoie de informații despre acordurile energetice între statele membre și uh, UE și statele non-membre UE și China. Noi, ca europeni care ne bazăm pe țări non-europene pentru importurile de petrol, de gaze și de uraniu, avem interes să transformăm statul de drept într-un standard internațional, pentru că riscul este ca odată cu crizele de resurse, cum ar fi petrolul și cu țările cresc, cu număr crescând care au nevoie de aceste resurse, să se bazeze comerțul din ce în ce mai puțin pe reguli și din ce în ce mai mult pe negociere. Și noi, ca europeni, ar trebui deci să investim mai mult pentru ca la nivel global statul de drept să fie criteriul care se aplică în aceste tranzacții. De asemenea, ar trebui să ne gândim și care este rolul OMC-ului atunci când e vorba de acorduri cu privire la comerțul cu energie. Avem, de asemenea, o altă problemă și anume că politica energetică ar trebui să fie în același timp armonizată cu politica de mediu și cred că avem nevoie de discuție pe tema următoare. Avem nevoie cu adevărat de importuri din Canada, care știm care, că produc uh, dublu de dioxid de carbon uh, decât uh, petrolul tradițional, deci avem nevoie de gazul din șisturi bituminoase cu adevărat din Canada? Suntem cu adevărat în conformitate cu regulile de mediu în acest domeniu? Și o ultimă remarcă. Dacă ne uităm la foile de parcurs în domeniul energetic în SUA, Japonia, China și în alte părți, vedem foarte repede că este vorba de fapt de trei afaceri, trei chestiuni, eficiență energetică, energii regenerabile și o sporire, o îmbunătățire a rețelelor uh, de electricitate. Și cred că ceea ce trebuie să clarificăm în raportul nostru este că acestea sunt cele mai, dacă acestea sunt cele mai importante piețe, cele mai promițătoare ca export, trebuie să avem o capacitate instituțională mai puternică, deci să ajutăm guvernele să um, aplice anumite regimuri de, și standarde minime, așa cum avem în alte domenii, uh, sau în domeniul rețelelor inteligente, de asemenea, să încercăm să îmbunătățim lucrurile. Dacă Europa va putea să creeze un standardele pentru contoarele și rețelele inteligente, atunci uh, putem să impunem aceste standarde și în China sau în alte uh, părți ale lumii. Și, bineînțeles, avem nevoie și de o strategie pentru exporturi să vedem ce putem face pentru a ajuta mai ales IMM-urile, care sunt adesea <clears throat> liderii tehnologici în aceste domenii. Deci să vedem cum îi putem ajuta pentru ca și ei să facă parte din piețele crescânde, piețele emergente. Mulțumesc! Grazie, prendere ora la parola. Mulțumesc acum. Doamna, domnul Ghiurc. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori mai întâi să vă felicit pentru noua dumneavoastră funcție și să vă urez un succes deosebit pentru perioada care urmează. În ceea ce privește raportul de care vorbim, vreau să-l felicit și pe autorul acestui raport. Sunt convins că este vorba de un raport foarte echilibrat, așa cum au spus-o și antevorbitorii mei, Accentele în acest raport sunt puse pe ce trebuie și cele mai importante aspecte ale acestui raport cu care eu sunt de acord sunt uh, următoarele. Abordarea complexă atunci când vine vorba de relația cu țările terțe, și una din uh, elementele fundamentale ale acestei complexități este faptul că nu se pot rezolva aceste probleme decât într-o, pe o piață concurențială. Nu putem, deci, să separăm lucrurile una de alta. Trebuie să luptăm pentru o piață mai bună și concurențială și, în același timp, să îmbunătățim relațiile cu țările terțe. În același timp, uh, trebuie să fac câteva remarci în ceea ce privește uh, partenerii noștri în legătură cu Rusia. Sunt convins că documentul a formulat foarte bine lucrurile, adică situația statelor membre în legătură cu dependența acestora de Rusia este diferită, pentru că ea nu depinde numai de cantitatea de gaz care este important, ci și de balanța energetică a țării în chestiune. Există anumite țări din Europa Centrală și de Est care exportă mai puțin gaz, dar care sunt uh, mult mai dependente de aceste relații, în timp ce în alte state independența este mult mai mare. Trebuie deci să subliniem încă o dată solidaritatea necesară între statele membre. Un alt partener uh, pe care l-a menționat și colegul nostru Turmes este China. China nu este destul discutată în acest raport, după părerea mea, și totuși toți suntem de acord că din ceea ce privește lupta împotriva încălzirii climatice, nu vom ajunge la mare lucru dacă nu implicăm China, unde avem cea mai multe, cele mai multe persoane, populația cea mai mare. Ar trebui așadar în acest raport să se menționeze aceste aspecte mai puternic. Aș dori de asemenea să mai fac o remarcă cu privire la diferitele surse de energie. În ceea ce privește petrolul, dependența, independența europeană ne face să uităm uh, poate de dependența noastră de importurile de petrol. Când însă se întâmplă lucruri uh, închie, uh, îngrijorătoare în Niger și în Nigeria și de asemenea avem uh, um, evenimente importante în țări de care depindem, trebuie să ne uităm la aceste aspecte mai de aproape. Acum, în ceea ce privește energia și gazele naturale, avem în acest domeniu mai multe program, probleme structurale. Programul Comisiei însă nu se referă concret la aceste aspecte, nu face o diferență foarte clară între gaze și electricitate. Trebuie deci să ne gândim dacă putem să facem o propunere pentru strategii specifice în acest domeniu. Și, în ultimul rând, de asemenea, aș mai vrea să vorbesc despre calendar este foarte păcat că nu avem încă datele și termenele pentru doc- în documentul comisiei. Nu vom putea include de aceea termene și date în date limită în raportul nostru. Știu că, pe de altă parte, avem raportul Collins și aceste două rapoarte au fost inversate, însă eu cred că trebuie să ne ocupăm și de calendar. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Grazie la coleg. Mulțumesc. Doamna del Castillo, acum are cuvânt. Presidenta, muchas gracias. Pues, eh... Mulțumesc, doamna președintă. Eu nu am foarte mult de adăugat față de ce deja s-a spus aici. În orice caz, doresc să pun în perspectivă acest raport, să ne gândim la întreaga propunere a Comisiei, pentru că uh, E vorba de un raport care nu s-ar putea înțelege în ce privește obiectivele sale decât dacă îl, cu, îl privim din perspectivă și cu proiectele interguvernamentale între statele membre și noi vom discuta acest ansamblu în alt moment, dar în tot cazul e decisiv acum să înțelegem mecanismele pe care le propune Comisia pentru ca în materie de securitate energetică, în legătură cu politica externă, Uniunea Europeană să fie mai eficientă. Și în acest sens ne-ar plăcea Aș dori să subliniez uh, că alineatul 8 este foarte pozitiv. Acolo se solicită ca Consiliul să acorde mandat de negociere Comisiei Europene atunci când există un proiect de infrastructură care este de importanță strategică și care poate afecta securitatea uh, energetică a Uniunii Europene în ansamblu său. Deci acum nu vorbim numai de interese interguvernamentale, care ar putea afecta Uniunea Europeană. E important și să ne referim la aliniatul 11, unde raportarea, cred eu, foarte bine subliniază interconectarea, interdependența, solidaritatea, instrumente care uh, pot uh, să micșoreze dependența, dependența externă a Uniunii Europene în legătură cu consumul de uh, carburanți fosili. Eu cred că într-adevăr așa este, nu doar pentru gaz și petrol, ci și în ce privește cărbunele. Și trebuie să spunem că solidaritatea nu e posibilă fără interconectare. Că am vorbit de multe ori aici de interconectare, însă în ciuda faptului că am atras de foarte multe ori atenția asupra acestui element, încă nu l-am înfăptuit și oricum aceasta constituie o piesă fundamentală, de asemenea, pentru dezvoltarea unei piețe interne competitive, care, după cum tocmai s-a spus aici, de domnul Gheorg, este un aspect fundamental pentru ca, într-adevăr, Uniunea Europeană să reușească să scape de această dependență energetică și să aibă o poziție foarte bună în negocierile cu țări terțe. Bun, sigur, se pot depune și anumite amendamente, dar în general cred că propunerea de document pe care o citim acum e, și o analizăm e foarte bună ca pentru o poziție uh, uh, foarte solidă a Parlamentului. Mulțumesc. Grazie la colega del Castillo. Mulțumim doamnei Del Castillo, acum are cuvântul doamna Toia. Vă mulțumesc, doamna președinte. Vreau doar să adaug un aspect. Apreciez raportul doamnei Herzog, care întotdeauna a dat dovadă de uh, punctualitate și este o persoană foarte competentă. Sunt convinsă că vom depune niște amendamente pentru a întări următoarea idee, că am avea nevoie de instrumente juridice pentru ca să consolidăm coeziunea, cooperarea între statele membre și mai ales față de un aspect asupra căruia trebuie să insistăm. Dacă Uniunea Europeană ar fi singurul client a țărilor terțe care furnizează energie, atunci am avea o altă capacitate de negociere, am putea să, semn, să semnăm parteneriate mai semnificative. Deci ne credem că dacă am uh, face achiziționări în calitate de Uniune Europeană și nu fiecare țară în parte, atunci am avea de câștigat. Și ar fi foarte bine dacă am putea să avem noi acorduri cu țările producătoare și Uh, um, uh, furnizoare. Deci ar exista, ar fi foarte bine dacă am avea această capacitate pentru o mai mare integrare pe care ne dorim de foarte mult timp la această comisie, mai ales integrare în domeniul energiei. Ar fi mult mai bine decât uh, uh optica individuală pe care o preferă unele state membre. Da, cred că astfel Uniunea Europeană nu ar fi numai uh, o entitate care vorbește la unison, ci și una cu uh, un rol strategic de jucat. Nu știam, dar am auzit când unele voci spuneau că Uniunea Europeană uh, nu uh, profită de întregul său potențial strategic în relațiile cu țările terțe, de exemplu în relațiile cu China. Deci ar fi foarte bine dacă în domeniul energiei această transformare ar putea să aibă loc. Iată în ce sens uh, doream noi să depun niște amendamente. E adevărat că știm foarte bine care sunt țările care uh, furnizează energie către Uniunea Europeană, unele sunt mai importante decât altele, dar am putea să insistăm asupra acestor aspecte pentru a da o plus valoare acestui raport excelent. Președinte, mulțumesc doamnei Toia. Dacă nu mai dorește nimeni altcineva să ia cuvântul, dau cuvântul comisiei doamnei Marcheș. Good afternoon. Thank you very Bună ziua și mulțumesc foarte mult. Am ascultat cu mare interes părerile pe care le-ați exprimat aici astăzi, care au reflectat și susținerea de care se bucură în Parlamentul European uh, acest subiect. Salutăm raportul, proiectul de raport care a fost prezentat și ne bucurăm să vedem și versiunea sa finală. Suntem extrem de bucuroși că acest proiect de raport susține elementele generale din comunicarea Comisiei din septembrie, în domenii foarte importante. Să vă dau doar două exemple. În primul rând, subliniază importanța pe care politica externă energetică o are pentru atingerea obiectivelor de politică energetică în Europa în general, efectivitate, eficiență și siguranța aprovizionării și um, pentru implementarea achiului comunitar în domeniul pieței interne. Un alt important element este îmbunătățirea coordonării în ceea ce privește activitățile energetice la nivel european. Și mă bucur foarte mult să văd că în raport se cere o coordonare mai bună între țări pe domeniile energetice și schimburi regulate între statele membre și um, pe domeniul acțiunilor externe în energie și priorităților Comisiei. Aceasta este absolut necesar dacă Uniunea Europeană dorește să aibă mai mult impact și cu mai multă coerență în relațiile sale cu țările terțe. Aș vrea să subliniez că această coordonare ar fi extrem de importantă și în ceea ce privește pozițiile statelor membre în, interna- în organizațiile internaționale care au de-a face cu energia. Dacă Uniunea Europeană poate să, trans- să transmită mesaje care să influențeze agenda internațională, atunci rezultatele ar fi mult mai bune. Rezultatul este siguranța energetică și protejarea integrității pieței interne. Noi considerăm că este nevoie să împărtășim experiența Statelor Unite în ceea ce privește eficiența energetică, cercetarea și inovarea. Acestea sunt domenii politice în care multe, mulți parteneri externi ai noștri pot să um, dezvolte politici. Cooperarea este unul din mijloacele prin care putem ajunge la o înțelegere reciprocă mai bună și la o încredere mai bună, dezvoltând parteneriate foarte ample cu partenerii noștri din uh, țările industriale dezvoltate sau cu economiile emergente. emergente. De asemenea, activitățile Uniunii Europene trebuie îmbinate cu cele ale statelor membre. Mulțumesc foarte mult! Grazie. Mulțumim reprezentantei comisiei. Acum are cuvântul doamna Merkis, în numele doamnei Herzog, dacă mai are ceva de adăugat. Nimic, nu mai dorește să adauge nimic. Atunci am încheiat dezbaterea de la acest punct. Vom continua cu mini-audierea de mâine pe tema cooperării energetice și relațiile externe. Audiere programată pentru mâine după amiază. În ce privește calendarul, așa cum s-a spus, nu există încă date precise. Ne așteptăm ca votul să aibă loc la jumătatea lunii martie, dar nu este decât uh, o dată estimativă. Acum aș dori să vă fac o sugestie, deoarece uh, uh, suntem avem mai mult timp la dispoziție decât uh, ne-am fi așteptat. Următorul punct de pe ordinea de zi este dezbaterea comună cu privire la pachetul Orizont 2020. Și atunci, Vom începe cu prezentarea făcută de domnul Robert Jan Schmidt și după aceea va avea loc dezbaterea, dar din câte știu eu, dumnealui nu va fi prezent decât la orele 16.30 și atunci nu pot decât să vă propun o pauză de uh, jumătate de oră pentru că <clears throat> a fost informat că trebuie să-și prezinte raportul la orele 16.30. Abia atunci va fi prezent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 Colleghi, allora se prendete posto possiamo... Dragi colegi, vă rog frumos să luați loc, să putem să reîncepem. Uiuram bun venit domnului director general al Direcției Cercetare și Inovare, domnul Robert Ian Smith. Ne bucurăm că dumnealui este prezent pentru această dezbatere pe tema programului cadru Orizont 2020 și atunci îi dăm imediat cuvântul pentru prezentarea acestui pachet Orizont 2020. Thank you very much for the kind introduction and uh, good afternoon everyone. Mulțumesc pentru această introducere. Bună ziua. Sunt împreună cu colegul meu de la Direcția Generală EAC aici pentru a vă prezenta acest uh, program de inovare și cercetare. Este o mare plăcere să fiu aici. Comisarul Kevin Quinn a, prezentat deja orizontul 2020 imediat după ce a fost aleasă în funcție și m-a informat despre interesul comisiei dumneavoastră în a afla mai multe. În această după-amiază avem așadar prima schimb de opinii formal și sper că aceasta să inițieze o serie lungă de contacte între instituțiile noastre. Înainte să încep, aș vrea să o felicit pe doamna Sartori pentru prima ei numire în calitate de președinte al ITRE. Sunt convins că colaborarea cu dumneavoastră va fi la fel de bună ca și cu domnul dr. Royal. Președintele Barroso, de asemenea, vrea să vă mulțumesc, pentru cooperarea foarte bună de care ne-am bucurat în ultimii ani. Vreau să o felicit și pe doamna Madurel, care este așezată în sală, care a fost numită raportor din partea ITRE pentru Orizontul 2020. Bineînțeles că trebuie să îl felicit și pe domnul dr. Ehler pentru faptul că este raportor pe un subiect extrem de important care ne va preocupa foarte mult timp în colaborarea cu dumneavoastră. O să vă prezint câteva slide-uri pe tema orizontului 2020 pe care le-ați primit și în mapa dumneavoastră. Vreau să vă spun câteva cuvinte mai întâi despre contextul general, despre situația generală a orizontului 2020 comparată cu alte inițiative din propunerea noastră, chestiuni orizontale și apoi calendarul. Uh, aceste inițiative. În primul rând, este evident că Orizontul 2020 nu este un program independent, ci este parte din cadrul financiar multianual 2014-2020, pentru care propunerea și-a prezentat înainte de pauza de vară o propunere foarte clară. Propunerea aceasta arată că avem nevoie, pe de-o parte, să stabilim bugetele și măsurile de stabilitate, de consolidare fiscală și în același timp trebuie să luăm și măsuri de creștere care sunt extrem de importante pentru a investi în viitor. Și atunci când vorbim despre investițiile în viitor, vorbim despre educație, cercetare și inovare. Din acest motiv este evident dacă ne uităm la propunerea de cadru financiar multianual, vedem că există un domeniu cu mai multe pachete de proiecte în care există o sporire puternică a bugetului, e vorba de inovare. De fapt, Comisia a propus o creștere a bugetului pentru programele cadru cu 46% de procente, adunjungând la 80 de miliarde de euro care arată angajamentul Comisiei față de măsurile de creștere. Pentru că nu putem să consolidăm viitorul uh, Europei numai pe măsurile de austeritate, avem nevoie și de un mesaj pozitiv și acesta este unul de investiții în cercetare și în inovare. Orizontul 2020 a fost așadar prezentat deja, este vorba de o propunere care se ridică la 80 de miliarde de euro după cum ziceam, o creștere cu 46% comparând cu celelalte programe, perioade de programare. acestea sunt prevăzute pentru a îmbunătăți măsurile de creștere pe viitor și pentru a ne asigura că economia noastră poate crește din nou și sunt de asemenea și dezvoltate locuri de muncă. Acest program se referă și la îngrijorările oamenilor și la poziția Uniunii Europene în general în lume. Avem o propunere pe care nu vrem să o izolăm de alte propuneri. Vom, putem spune că am ascultat uh, toți actorii implicați, membrii Parlamentului European, pentru elaborarea ei. Aceasta a, a avut în spatele ei o pregătire foarte lungă. Am avut un schimb de opinii cu doamna Carvalho, de exemplu, și am uh, avut de asemenea posibilitatea să discutăm despre Uniunea Inovării și uh, aceasta pe orizontul de care vorbim până în 2020. Domnul Odi, de asemenea, ne-a vorbit despre revizuirea la jumătate de termen a uh, programului cadru 7 și uh, această uh, propunere a fost votată și la plen de 80, deci din păcate 100 de miliarde de euro a fost bugetul, dar 80 de miliarde va fi bugetul efectiv. Și, bineînțeles, și doamna Marisa Matias a fost cea care s-a ocupat de Cartea Verde cu privire la orizontul 2020. Am ascultat uh, toate rapoartele părților implicate și am ascultat, după cum ziceam, și toți actorii, oamenii de știință, reprezentanții industriei, bineînțeles președințiile în exercițiu. Am, ne-am consultat de asemenea și online în 25 de grupuri de lucru și după ce am început, după aceea abia am început să redactăm propunerea 2020. Vedeți aici o listă de chestiuni care au fost prezentate de către Parlament și care sunt bifate ca fiind incluse în propunerea noastră pentru că vin din partea dumneavoastră. Integrarea cercetării și inovării în domeniul fondurilor. Dumneavoastră ați întocmat un raport foarte important pentru a vă, uh, pentru a spune că aceste două aspecte trebuie cuplate. De asemenea, ați cerut o simplificare radicală. Doamna Carvalho a fost cea care s-a implicat foarte mult pentru simplificare. Noi am făcut o propunere de simplificare și doamna Carvalho poate să ne spună acum că poate că am simplificat prea mult, dar în orice caz am mers în direcția pe care ați dorit-o. Apoi, uh, științele de bază, științele esențiale, domnul dr. Royal, dar și doamna Nibler ne-au ajutat în acest sens. Trebuie să continuăm investițiile în uh, științele de bază, am văzut că există un pachet foarte important pentru îmbunătățirea locului acestor uh, științe, dublarea um, fondurilor pentru uh, diferitele acțiuni de cercetare și din raportul doamnei Matias pentru Centrul European de Cercetare, mă scuzați. De asemenea, doamna Matias spunea că trebuie să ne adresăm mai mult îngrijorilor cetățenilor. E vorba de sănătate, de securitate, de alimentație, transport și mai de, așa mai departe. Deci am încercat să avem o abordare tematică, o abordare tematică, dar care în același timp ține cont de preocupările cetățenilor. În ceea ce privește multidisciplinaritatea, de asemenea, o predilecție a Parlamentului European, pe care o veți regăsi în uh, propunerea noastră, putem spune deci că ne-am îndeplinit obiectivul. Apoi am vorbit și despre participarea mai largă. Domnul Eller, mai ales, a lucrat foarte mult împreună cu domnul Odi și cu alți uh, colegi la acest aspect pentru ca Europa 20, celor 27 să fie implicat uh, în uh, centrele de excelență. Deci chiar și țările care nu sunt atât de bine reprezentate în programele cadru trebuie să aibă posibilitatea să participe la ele. Suntem așadar uh, pe cale să vă prezentăm câteva măsuri foarte interesante pentru a implica mai multe țări și mai multe organizații din țările membre în programele cadru. Foarte mult în programul doamnei Merkis, însă s-a vorbit despre inovarea nu numai tehnologică, ci și uh, cea socială. Am ascultat foarte mult aceste aspecte și veți vedea propunerea noastră pentru 2020 care se referă la inovarea socială. Și nu în ultimul rând, domnul Rubich a făcut multe eforturi în acest domeniu, dar și alți colegi, și anume în domeniul importanței IMM-urilor. Uh, care sunt motorul uh, creșterii și a uh, locurilor de muncă. Uh, până în 2020 vom prezenta un pachet financiar foarte important pentru ca să putem implica IMM-urile. Domnul Rubiș nu este aici, am participat pentru descărcarea anuală a Adinaur cu dumnealui la Comitet pentru Bugete pentru că se discuta acest subiect. Așadar, orizontul 2020 este, se bazează pe trei priorități. O știință a excelenței, excelența științifică, provocări societale și leadership industrial. De ce avem nevoie de știința excelența științifică, mă scuzați pentru că dacă nu avem excelență științifică, nu putem avansa. Este important ca Europa să își sporească baza științifică, trebuie să investească în continuare în facilitățile de bază de scară largă și este important să permitem tinerilor să își urmeze instinctul în ceea ce privește activitățile de cercetare pentru ca să acționeze în diferitele state europene. Deci, acestea sunt prioritățile noastre, o excelență științifică în prioritate, o dublare a bugetului în domeniul um, cercetării și uh, deci mai degrabă în domeniul Centrului European de Cercetare și doamna Nibler a făcut foarte multe în acest sens, doamna Grostet de asemenea și mulți alții au susținut aceste inițiative foarte importante și am dublat bugetul în acest domeniu. Apoi, în ceea ce privește viitorul energii, uh, tehnologiilor, uh, tehnologiile de viitor și emergente, avem aici acțiunile, apoi, acțiunile Marie Curie și programul de mobilitate, care este extrem de popular, foarte uh, apreciat de către tineri și nu în ultimul rând, facilități de scară largă. Este foarte important ca Europa să se pregătească pentru facilitățile așa zise de scară largă, care sunt extrem de importante pe viitor. E vorba de cercetarea în toată Europa pentru ca să putem face totul, tot ce este posibil pentru ca știința să avanseze. Avem așadar bugete foarte impresionante pentru aceste puncte. În același timp, este important să ne îmbunătățim și leadership-ul industrial. În raportul domnului Odi, cu privire la revizuirea la jumătate de perioadă pentru programul cadru 2007, s-a văzut că este important să se îmbunătățească competitivitatea industrială. Din acest motiv, suntem interesați să abordăm prin acest pilon al leadership industrial, în general, problemele din industrie, pentru ca industria să devină din nou o prioritate. Am văzut că în ultimii ani uh, participarea în domeniul uh, industrial a scăzut și cred că este momentul acum ca industria să fie din nou parte din programele cadru, pentru că nu trebuie să uităm că unul din cele mai importante obiective ale activităților noastre de cercetare și de inovare este exact sporirea competitivității în domeniul industrial mimm urile joacă de asemenea un rol foarte important în acest context și vedem că pe lângă investițiile în tehnologiile cheie, care se ridică la 30 de miliarde de euro, avem un pachet extrem de interesant pentru IMM-uri. 15% din bugete și pentru provocările societale vor fi dedicate IMM-urilor. Vom uh, continua de asemenea și susținerea inițiativei Eurostar, care a fost um, este o inițiativă de cooperare și, nu în ultimul rând, vom continua și facilitatea de risc și finanțare. Domnul Eller a fost extrem de atent și activ în acest domeniu și el și alți colegi vor fi bucuroși să vadă că accesul la finanțările de risc va fi posibilă și dincolo de orizontul 2020. În ceea ce privește facilitatea pentru finanțările de risc, avem o poveste de succes aici. Acum câteva săptămâni în această comisie am auzit o prezentare a doamnei Erica Mann, fostă membră în această comisie, pe tema revizuirii la jumătate de perioadă și acest raport s-a dovedit a fi un succes. A fost extrem de interesant să vedem că în cei doi ani de când există aceste instrumente de împrumut, aproape 8 miliarde de euro au fost acordate companiilor inovatoare. Aceasta arată că pe lângă credite este deci o, pe lângă acordarea de credite există și o piață pentru împrumuturile pentru uh, programe inovatoare. Acum, în ceea ce privește provocările societale, am spus că există cerințe de a aborda mai bine nevoile cetățenilor și preocupările acestora. Cred că aici putem vorbi de o abordare foarte importantă care se bazează pe provocările actuale în ceea ce privește pre, uh, preocupările cetățenilor. Când vorbim despre acestea, e vorba de sănătate, după cum ziceam, alimentație, energie, transport și schimbările climatice. Și bineînțeles că cetățeanul își dorește să trăiască într-un mediu sigur. Este evident că toate aceste provocări sunt provocările pe care trebuie să le abordăm nu numai prin cercetare, dar și prin intermediul industriei și a um, organizațiilor în domeniul cercetării. Aceasta implică mai mulți actori care vor trebui să propună soluții pentru cetățenii uh, noștri. Aceste soluții sunt absolut necesare. Dacă ne gândim la sănătate, am, am văzut că studiile au arătat că în curând Alzheimer și demența vor costa 1% din PIB în curând societate, pe societatea noastră, ceea ce este un procent enorm. Iar pe lângă aspectul economic există și aspectul de tragedie pe care îl comportă aceste boli, de tragedie umană și deci trebuie să ne cooptăm toate forțele pentru a combate aceste flageluri. În orice caz vom mai vorbi despre acest subiect cu alte ocazie. Acum, în ceea ce privește următorul punct, um, științele umane și societale, um, ele aduc soluții integrate pentru problemele pe care le avem. În ceea ce privește abordarea acestora, se va înregistra o schimbare foarte mare față de acum, pentru că noi nu mai propunem un program special pentru aceste științe și uh, uman, umane și sociale. Noi am primit mai multe scrisori pe această temă, dar am făcut o alegere în acest domeniu. În primul rând, pentru că nu avem programa de fizică și chimie, De deci ce ar trebui să avem o programă atât o programă pentru științele sociale și umane. Există însă un motiv uh, și mai important pentru care nu am prezentat un program specific pentru acest domeniu și acesta este următor. Științele sociale și umaniste pot să aducă o contribuție importantă la provocările societății, dar trebuie să poată să-și preia o responsabilitate, responsabilitatea um, weekendul trecut am citit o statistică din țara din care vin eu, din Olanda, și anume că unul din opt uh, persoane care au 70 de ani aproximativ uh, au un singur contact social pe lună și 50% dintre persoanele care sunt um, peste, care au vârstă uh, peste 80 de ani sunt, sunt um, singure nu au aproape niciun contact social și de aceea suferă de demență. Deci trebuie să căutăm o soluție pentru aceste provocări și dacă nu găsim o soluție, trebuie să, trebuie să acționăm uh, în funcție de situația pe care o avem la fața locului. Trebuie ca actorii să-și preia responsabilitatea pentru a contribui la găsirea de soluții în ceea ce privește provocările societății de astăzi. E vorba de o abordare foarte dificilă, dar suntem convinși că aceasta este singura cale pentru a avansa. În ceea ce privește activitățile de jos în sus în domeniul științelor sociale, putem să vorbim din nou de Centrul European pentru Cercetare 17% din uh, bugetul uh, pentru, cercet, uh, pentru științe sociale se va adresa acestui centru și el va juca un rol foarte important. Acum vom vorbi despre IMM-uri. Am spus că încercăm să mai sporim participarea IMM-urilor la piață în general. Ele vor participa într-un program extrem de important atunci când vom avea un instrument mult mai uh, prietenos față de IMM-uri, care a fost copiat oarecum din uh, statele, uh, de la, după Statele Unite, se numește SBBIR, un model din Statele Unite care va fi folosit în toate provocările societale și după ce se vor face studii în legătură cu acest program, vom putea după aceea să vedem cum se vor comporta produsele pe care le aducem uh, pe piață. În Statele Unite aceasta s-a dovedit o abordare foarte eficientă. De asemenea, o serie din statele membre, uh, multe state membre consideră că trebuie să copiem lucrurile la nivel uh, european pentru că um, se vor potrivi aceste măsuri. De asemenea, avem și alte um, instrumente pentru lichiditățile statelor și activele stat, um, IMM-urilor și facilități de finanțare pe care acestea le vor putea folosi. As I mentioned in my introduction, we... După cum am menționat în introducere, suntem o Europa cu 27 și în curând 28 de state membre și e important ca toate țările să aibă echipe de cercetare și cele mai bune dintre acestea să participe la programele noastre. Deci să ne lărgim participarea. Avem nevoie de excelență uh, și trebuie ca cercetarea uh, de top să aibă un loc în programele noastre. De aceea vom acorda atenție sporită, pe de-o parte, pentru a îngădui țărilor să își construiască o capacitate în domeniul cercetării și inovării, să aibă acces la excelență și acest proces ar trebui, desigur, efectuat mai ales prin fondurile structurale. Domnul Van Nistelrooy a fost foarte activ în acest domeniu și relațiile între fondurile structurale și uh, programul cadru în trecut și în loc de a încerca să avem obiective amestecate între aceste două instrumente, noi vom, vom găsi următoarea soluție. Deci fondurile structurale ar trebui folosite din ce în ce mai mult pentru construirea capacității în domeniul cercetării și inovării, permițând țărilor și regiunilor să-și modernizeze propriile universități, să cumpere echipament, să aibă o colaborare cu imm locale și rolul orizontului 2020 e de a duce excelența la nivel european. O uh, împărțire clară între fondurile structurale și Orizont 2020, dar în același timp o cooperare foarte bună între aceste două uh, foarte importante instrumente de finanțare. Astfel, noi permitem excelenței să uh, vină pe primul plan și suntem dornici să promovăm și să susținem excelența prin programul Orizont 2020. Avem un concept interesant aici de uh, catedre pe care dorim să, dorim să le înființăm în universități pentru mai mare, mai multă excelență, ca aceasta să nu fie limitată doar la câteva locuri în Europa, ci să fie diseminată. Cooperarea internațională acum. Mai mulți membri ai Comisiei dumneavoastră ne-au spus de, în repetate rânduri că Europa nu e izolată, noi suntem, facem parte dintr-o situație la nivel global, noi nu dorim o fortăreață Europa, deci continuăm cu principiul că programul Orizont 2020 e deschis participării tuturor țărilor de pe planetă. Oricine poate participa la acest program pe baza excelenței și dacă există dorința din domeniul cercetării în Uniunea Europeană să conlucreze cu uh, țări terțe. Deci noi nu vom impune nicio, nicio cooperare, dar vom permite-o atunci când uh, e nevoie de ea. Din motive pe care le-am văzut deja în trecut, că avem participanți din Africa de Sud, din <coughs> China, din Corea de Sud, din întreaga lume și atunci ne-am gândit la această soluție ca fiind cea mai bună. De asemenea, vom continua cu acordurile de asociere avem un număr de țări, cum ar fi Elveția și Norvegia, care sunt asociate la programul cadru și la Orizont 2020. Vom oferi această posibilitate de a exista și state asociate. Acum nu voi intra în detalii în legătură cu rolul uh, uh, acestui uh, Institut European pentru Inovare și Tehnologie, o va face colegul meu, dar voi spune câteva cuvinte. E vorba de un centru comun de cercetare esențial pentru programul nostru Orizont 2020 și pentru susținerea Eh, politicilor noi eh, care să țină seama de știință și din acest motiv Centrul Comun de Cercetare e un element eh, principal în programul 2020, ca, Orizont 2020, ca acesta să dea rezultate. Acum, simplificarea. Doamnă Carvalho, am citit cu atenție raportul dumneavoastră să ne asigurăm că vom îndeplini acest obiectiv, pentru că, până la urmă, simplificarea a fost una din problemele programului cadru, a venit uh, momentul să avem o simplificare radicală. Din acest motiv, noi propunem un set unic de reguli. Noi propunem să există un proiect și un uh, domeniu de finanțare. Noi propunem evaluări, criterii de evaluare foarte clare, dar și eventual noi forme de finanțare. Și prevedem reguli mai simple pentru acordarea de subvenții, uh, accelerarea acordării contractelor, controle mai bine țintite și reguli îmbunătățite pentru protecția proprietății intelectuale. Deci aceste reguli pentru participare pe care le propunem noi se îndreaptă în direcția unei simplificări radicale da, doamnă Carvalho, știu care este lista dumneavoastră. A, vedeți că în aproape toate punctele noi urmăm recomandările dumneavoastră. Noastră ne spuneți, să ne spuneți, vă rog, acolo unde n-am făcut destule, pentru că știu că v-ați exprimat uh, îngrijorările pentru anumite domenii și doamna Ford a făcut niște uh, uh, propuneri în acest sens, dar vom reveni în cadrul unei discuții ulterioare dar doresc să vă bucur de, întregul, de cea mai uh, mare susținere a Parlamentului pentru simplificarea radicală, pentru că am făcut reguli prea complexe, am fost obsedați de controle, de audituri, dar nu am permis cercetătorilor să, face, să facă exact ce trebuie să facă, adică activitate de cercetare, fără să aibă atâta activitate de raportare și controle, să-și poată îndeplini munca așa cum trebuie. Sigur, trebuie să fie un, uh, o gestionare foarte bună, dar Sigur, a spus și Comisia de Control Bugetar că suntem dornici să găsim un echilibru bun între o abordare bazată pe încredere și o abordare bazată pe gestionarea financiară sănătoasă. Bun, acum, în ce mod va contribui programul Orizont 2020 la crearea spațiului european de cercetare, ERA? E clar că trebuie să avem un astfel de spațiu, uh, dar pornind de la organizațiile naționale și statele membre. Trebuie să ne gândim la Eh, subvenții care trebuie să fie transferabile, ceea ce nu se poate face în acest moment, deci e dificil să se acționeze la nivel național. Eh, apoi trebuie să ne gândim la modul că nu Uh, recrutarea nu se face cum se cuvine la nivelul universității, nu este destul de transparentă, angajarea. Deci se, poate face, uh, se pot face foarte multe la nivel național și organizațional, local, pentru crearea ERA. Dar vorbim despre programe de mobilitate, vorbim de programe fundamentale, cum ar fi Centrul European pentru Cercetare, dar trebuie și noi să ne asumăm răspunderea pentru ca programul Orizont 2020 să contribuie la crearea și dezvoltarea spațiului european de cercetare de asemenea, am venit cu niște propuneri în domeniul Euratom și sigur că doamna Herzog e foarte interesată de această problemă, activitățile legate de Euratom și ne vom, ă, ne vom concentra pe uh, securitatea și siguranța în domeniul nuclear și formarea de personal în acest sens ca să avem destui, de ex, destui experți pentru a, decom, ă, pentru a uh, dispune de expertiză și în domeniul protecției împotriva radiațiilor și siguranța nucleară. E esențial uh, să dispunem de acești experți dacă dorim uh, treptat să renunțăm la reactoarele noastre nucleare mai ales. În afară de programul Orizont 2020, desigur, mai există, și, mai există și alte programe legate de IMM-uri. Există o legătură clară între ceea ce facem noi cu Orizont 2020 pentru IMM-uri și cu programul acesta care se numește COSME, programul COSME pentru IMM-uri, dar cu colegii noștri de la Direcția Generală Enterprise, cu comisarul Tajani, trebuie să ne asigurăm de caracterul complementar al diferitelor acțiuni întreprinse. Acum, ă, mă scuzați că v-am reținut din timp, mă apropii de încheiere, care sunt următorii pași. Sigur, va exista o discuție amănunțită între Consiliul, Parlament și Comisie și noi sperăm ca probabil pe la mijlocul anului 2013 să avem și rezultatele, și anume adoptarea unei legislații pentru orizontul 2020, reguli de participare pentru Consiliu și Parlament, ca să lansăm uh, primul apel de oferte cam la începutul anului 2014, în ianuarie 2014. Acum vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc din nou pentru toate informațiile și reacțiile pe care le-ați oferit ca să ne ajutați în uh, în propunerea pe care am făcut-o. Sper că uh, m-ați ascultat cu mare atenție și vă voi asculta și eu cu mare atenție dacă aveți propuneri, dacă aveți încă motive de nemulțumire sau îngrijorări. Mulțumesc pentru atenție! Grazie. Președinta, mulțumesc. Uh, mulțumim domnului uh, Ian Smith și acum are cuvântul colegul acestuia. Thank you, thank you very much, Madam Chair. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Felicitări pentru alegerea dumneavoastră. Vreau să îi felicit și pe domnii Lambert și Matias, care tocmai au fost uh, numiți raportori. Sunt uh, convins că vom avea o relație foarte constructivă și că acest pachet va fi o poveste de succes. Vestea cea bună cu acest pachet este că, în sfârșit, politica de cercetare și dezvoltare și-a găsit locul și mai ales Institutul European de Inovare și Tehnologie a fost bine inclus în acest cadru. El face parte din orizontul 2020. Este foarte important să ne gândim la acest aspect, deoarece atunci când am conceput această propunere, aveam drept scop că EIT trebuie să-și aducă contribuția la îndeplinirea obiectivelor din strategia um, Europa 2020 și implicit să contribuie la îndeplinirea obiectivelor uh, din cadrul Orizont 2020. Deci, întreaga procedură de uh, monitorizare se va aplica și EIT și toate regulile orizontale de asemenea se vor aplica institutului dar bineînțeles că avem și o marjă de flexibilitate ce privește punerea în aplicare. Aș vrea să vă spun mai precis de ce am venit astăzi aici. În primul rând, pentru a vă prezenta propunerea com- comisiei. Știți că la comisie noi considerăm că institutul merită o a doua șansă. Și plecând de aici, am încercat să facem o revizuire extensivă. Am avut, în primul rând, o propunere strategică de revizuire a statutului uh, care provenea de la uh, institutul însuși și o să vedeți că există o mare convergență de opinii între propunerile care emanau de la institut și cele pe care le-a făcut comisia. Un al doilea lucru care um, a fost efectuat, o evaluare independentă. Aveam nevoie de asemenea evaluare și am tras mai multe învățăminte din aceasta. Printre concluzii se numărau și următoarele, că existau anumite puncte forte care trebuiau să fie menținute, dar și altele care trebuiau să fie îmbunătățite, ceea ce am încercat să facem cu actuala propunere. Apoi, în timpul consultării părților interesate și eventualelor părți afectate de către Orizont 2020, am primit multe contribuții prețioase pe care le-am citit cu toată atenția. Acum, dacă este să discut mai în detaliu despre propunere, dați-mi voie să uh, insist asupra priorităților. Așa cum am spus, principala prioritate este să ne aducem contribuția la Orizont 2020, ținând cont de uh, uh, metoda de lucru specifică uh, Institutului European de Inovare și Tehnologie, respectiv prin aceste comunități ale cunoașterii și inovării. Deci, pe de o parte, IT-ul trebuie să consolideze exist- uh, comunitățile cunoaștere și inovării existente și să ofere stimulente pentru desfășurarea unor activități de cercetare comune și, în plus, trebuie să se asigure că aceste CCI-uri uh, funcționează la potențialul maxim. A doua prioritate este să creăm noi uh, comunități de cunoaștere și inovare. Cum ne dorim să facem acest lucru? În primul rând, să existe mai multe CCI-uri până în 2014 uh, și și mai, un număr și mai mare până în 2018, dar totul va depinde, bineînțeles, și de finanțare și de mecanismul de finanțare pe care l-am ales pentru a avea această uh, a doua fază de creare a unor CCI-uri. Vă dați seama că există o suprapunere între programul EIT și Orizont 2020, ceea ce este logic, pentru că facem parte integrantă acum din cadrul uh, Orizont 2020. Există deocamdată trei CCI-uri active în domeniul energiei durabile, în domeniul schimbărilor climatice și al societății informației și comunicării și am dorit în 2014 să lansăm trei noi CCI-uri în ce privește uh, materiile prime, sănătatea și uh, hrana pentru viitor. Și în 2018 ne dorim să avem pentru mobilitatea urbană, uh, securitatea uh, în societate și o a treia comunitate. Știți că este foarte greu să ajungem la un acord în ce privește uh, uh, tematica principală a viitoarelor CCI-uri. Există foarte multe provocări. Și atunci noi am încercat să facem o analiză în profunzime atunci când am redactat această propunere și am încercat să vedem care sunt criteriile pe care ar trebui să le luăm în considerare pentru a evalua dacă un anumit domeniu trebuie să devină un obiect de activitate al, unui, al unei CCI sau nu. Și după ce am uh, făcut o listă, am lansat consultări. Așa cum vă spuneam, lista noastră corespunde cu cea din uh, cadrul um, Orizont 2020. Bineînțeles că vor mai exista uh, Uh, dezbateri. Trebuie să se întâmple astfel. Dar vă rog să mă credeți că această listă este rezultatul unei munci foarte riguroase și cred uh, că o să uh, apreciați faptul că am intrat foarte mult în detaliu. Știți că temele care, pe care vi le-am menționat, care au fost identificate, respectiv energia durabilă, schimbările climatice și informația comunicării, făceau parte numai dintr-un considerent. Cred că sunt tematici importante, dar acum ar trebui să trecem la etapa următoare, de la uh, proiectele pe hârtie la concretizarea lor. Aceasta ar fi, deci, prima prioritate legată de CCE-uri. Apoi, ne dorim să mergem și mai departe. EIT-ul ar trebui să plaseze resursele umane în centrul activităților sale și să caute persoane cât mai talentate. Deci ar trebui să existe o schemă de burse acordate de către EIT. În plus, ar trebui să faciliteze schimbul de informații și de, de bune practici. Și ne dorim să uh, stimulăm cât mai mult schimburile de uh, cercetători și de specialiști. Iar al treilea uh, obiectiv este cel al simplificării. Se vor aplica regulile în acest sens din cadrul Orizont 2020, dar va exista o marjă de flexibilitate. Nu ne dorim ca totul să fie bătut în cuie odată și pentru totdeauna. Nu, ne dorim să lăsăm uh, anumite lucruri la latitudinea uh, Institutului European de Inovare și Tehnologie. Deci, cam atât despre ce ne dorim să facem. Cum am putea să uh, realizăm toate aceste obiective? Cum spuneam, depinde foarte mult de finanțare. Comisia a făcut o propunere. Colegul meu v-a spus exact câte miliarde pentru această perioadă. Dar urmează să aibă loc discuția uh, între Parlament, Comisie și Consiliu în acest sens și sunt convins că va fi o discuție interesantă. Dar acum uh, aș vrea să nu vorbesc numai despre acest pachet de uh, 80 de miliarde, ci și de anumite instrumente pe care le vom folosi. Cum spuneam, ne dorim ca acești bani alocați EIT să fie folosiți în două tranșe. O primă tranșă de 1,5 miliarde de euro pe perioada 2014-2017 pentru a consolida actualele CCI-uri și pentru a oferi finanțare suficientă pentru crearea celor noi trei CCI-uri. Pe la sfârșitul anului 2017, cel puțin așa se prevede în proiectul de regulament, Comisia va face o evaluare și va vedea dacă bugetul alocat a fost folosit așa cum trebuia, dacă a existat un impact suficient și dacă uh, comunitățile cunoașterii și inovării existente au fost consolidate sau nu și dacă este nevoie de crearea de noi CCE-uri. Dacă concluziile sunt pozitive, atunci a doua tranșă din această finanțare va fi deblocată pentru perioada care mai rămâne din 2017 până în 2020. Încă un lucru și am să închei aici, pentru că ne dorim acum să existe o sesiune de întrebări și răspunsuri. Vom uh, ține cont de evaluare și ne dorim să îmbunătățim și guvernanța EIT. Nu am să intru acum în detalii, dar vrem să ne concentrăm asupra rolului pe care trebuie să-l joace acest institut de ghid, un rol de oferire uh, de consiliere, de linii de orientare, ne-am gândit și la Consiliul de Administrație, la puterea de decizie pe care trebuie să aibă acest uh, Consiliu și ne-am propus să creăm un forum al uh, uh, părților interesate pentru a discuta mai pe larg despre cea mai bună formă de guvernanță a EIT. Oricum, trebuie să ne asigurăm că vor exista mai multe sinergii decât în prezent între EIT și CCE-uri și între EIT și orice alte inițiative în domeniul cercetării și dezvoltării. Închei aici. Sper că prezentarea mea va fi, va fost utilă și acum vă stau la dispoziție pentru întrebări. Vă mulțumesc! Ringrazio. Mulțumesc! împreună cu cei doi directori, invitații noștri, ne-am gândit că ar fi bine să dăm mai întâi cuvântul raportorilor și dumnealor să poată răspunde, apoi să dăm cuvântul raportorilor din umbră și să pună întrebări și să primească răspunsuri și apoi vom mai vedea. Deci începem cu raportorii, 5 minute fiecare. Foarte mulți colegi s-au înscris ca să ceară cuvântul. Începem cu doamna Madurel. Ah, muchas gracias. Mulțumesc uh, celor doi invitați pentru că ne-au prezentat acest set de propuneri foarte importante și acest nou program cadru pentru programul Orizont 2020. Mulțumesc pentru cuvintele foarte amabile eh, pe care le-ați avut. Cred că vom avea ocazia să lucrăm foarte intens pe toate aceste propuneri în următoarele luni. Așadar, astăzi, după cum spune Humphrey Bogart, e doar începutul unei mari prietenii, cum se spune în Casa Blanca. Eh, e important aici să ne stabilim pozițiile, avem eh, multă muncă de făcut dar uh, doresc deja să vă spun că e clar că suntem de acord cu analiza Comisiei în legătură cu multe din principiile uh, care constituie baza acestui dosar foarte important. De exemplu, suntem de acord că e dificil uh, sistemul nostru pentru, de știință și inovare e dificil uh, ca uh, rezultatele unor cercetări să dea și să, să fie transformate în uh, produse și e foarte bine că a spus că acest program este o pârghie pentru creștere. Vă mai spun că grupul nostru susține ideea acestui program Orizont 2020 ca program unic care să reunească toată, tot lanțul de inovare, de la cercetarea fundamentală uh, până la piață și concentrarea sa în favoarea unei creșteri inteligente și durabile. Uh, totuși, tocmai pentru că acest program cadru naște într-o situație de criză, Uh, cu presiuni asupra bugetelor statelor membre sau a majorităților, se ridică și anumite întrebări care ne îngrijorează, care aș, pe care aș dori să vi le adresez încă de la început. În primul rând, ce ne preocupă pe noi, în primul rând, cum să evităm ca pe viitor să se producă o polarizare mai mare a peisajului științific european. Uh, un lucru care ni se pare relevant dacă dorim într-adevăr să avansăm pe calea cea bună în construirea acestui spațiu european al cercetării. V-aș putea, putea da un exemplu. Suntem de acord că, mai ales pentru a fi competitivi, pentru o mai bună coordonare și așa mai departe, e important să punem accentul pe, aceste instru- pe acele instrumente care să per- permită participarea și a statelor membre. Deci o participare a fiecăruia conform capacităților, intereselor fiecăruia. Dar în situația actuală, poate că o propunere de acest tip n-ar fi complet realistă uh, și ar putea duce la o mai mare polarizare, după cum spuneam, a peisajului științific și tehnologic european. Întrebarea mea așadar ar fi, cum credeți dumneavoastră că putem evita o mai mare polarizare fără să cădem în dezbaterea teritorializării programelor și fără a renunța la excelență. Ideea propusă de dumneavoastră ca politice de coeziune să constituie o cale spre excelență este o idee foarte interesantă și foarte sugestivă dar trebuie să analizăm în profunzime această idee, deci aș dori să știu mai multe în legătură cu modul în care Comisia vede această scară spre excelență în practică. Ce, cum credeți dumneavoastră că ar trebui să construim această scară? Din ce materiale să o construim? Care să fie treptele acestei scări și așa mai departe. Dar sigur că vom mai avea ocazia să dezbatem aici și mai este o întrebare generală. Cum să stabilim sinergiile cu alte programe și acțiuni comunitare? A fost o temă foarte dezbătută în al șaptelea program cadru și, în plus, e o dezbatere care este acum încă și mai importantă într-o perioadă de criză și în această privință recunosc că programul Orizont 2020 reprezintă un pas înainte foarte important, adică am uh, stabilit sinergia maximă cu programul COSME, și cu institutul, cu EIT, însă credem că încă rămân, e loc de clarificat legăturile în legătură cu politica, în, referitor la politica de coeziune. Ați menționat ITRE, bun, aici suntem de acord, mă, IT, ITER, de fapt. Dar doream doar să spun că astea sunt problemele care îi preocupă cel mai mult pe colegii mei și trebuie, găsi, trebuie găsite soluții pentru consolidarea excelenței și sistemul nostru general în favoarea inovării. O a doua întrebare, dar v-ați referit și dumneavoastră la această chestiune. După cum am spus, suntem de acord cu uh, caracterul general al programului, suntem de acord că nu trebuie să uh, uităm să uh, susținem cercetarea fundamentală. Dumneavoastră spuneți că nu uităm acest lucru, dar știți de câte ori apare expresia cercetare fundamentală în programul specific, într-un text de 128 de pagini, se pare că doar de două ori apare uh, cercetarea de bază. Și e un lucru surprinzător și care preocupă pe mulți din cercetătorii noștri. Bine, nu voi ascunde nici faptul că grupul are meu are rezerve importante în legătură cu distribuția bugetară, cu ce anume programe fac parte în orizontul 2020. Vă pot da un exemplu clar uh, cu acest instrument Marie Curie, un instrument uh, fundamental pentru activitatea de cercetare în Europa, în Europa și deci un element cheie și pentru competitivitatea noastră. Cu toate acestea, bugetul indicat e, mi se pare insuficient, mai ales dacă facem o comparație cu ceea ce se prevede pentru EIT care totuși nu are atâta impact în legătură cu uh, cercetarea. Bun, am multe de zis și în legătură cu EIT, dar președinte, am atrage atenția că mi-am depășit timpul alocat. Dar încă o chestiune. Bine, e foarte bine să avem dezbateri, dar se dau mulți bani pentru partea a doua, fără ca cu EIT, spre deosebire de ERC, să facă parte din programul științific. Da și atunci uh, s-ar putea crea impresia unei anumite lipse de transparență. Trebuie să evităm acest lucru, deci trebuie să ne gândim în viitor cum să îmbunătățim lucrurile. Aș vrea să știu ce crede despre asta și, bun, aș mai avea multe de spus, dar nu vreau să mai pierdem vremea. Dumneavoastră spuneți că s-au făcut multe progrese în, pe calea simplificării. Eu trebuie să vă mărturisesc că în ultimii doi ani, uh, în legătură cu, în, func, în funcție de ce s-a făcut în ultimii doi ani, eu aș fi zis că s-ar fi putut face mai mult decât de comisie. Bun, dar mă opresc aici și vă mulțumesc pentru atenție. Grazie, colega Mulțumesc acum, uh, domnul Eiler. Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc, domnului Smith E foarte greu în 5 minute să iei poziție față de ceea ce s-a spus și în același timp să vorbești și în calitate de raportor din umbră cu privire la orizontul 2020, dar voi încerca. Mai întâi vreau să vă spun că întrebarea mea se va referi la buget. Sigur că cifrele sună bine, o creștere cu 49% este foarte bună, însă trebuie să știți că această întrebare se referă în primul rând, la o sumă care nu ține cont de, inf- de inflație sau ține cont. 15% de asemenea, trebuie să ținem cont că va avea loc și inflația, care va duce, de fapt, la o creștere cu 28-29%. În uh, programul nou, atât EIT-ul trebuie să fie uh, conținute, cât și alte centre, IPC-ul, de exemplu, uh, inițiativele de programare și deci mă întreb cum uh, proiectele mari europene de cercetare, ITER-ul, dar și programul care a fost lăsat uh, de către Comisie pe din afară, în mod expres, uh, GNS-ul, trebuie finanțate din același program. Dacă ne gândim acum, fără să intrăm în detalii, că aceeași prăjitură se va împărți la mai multe, mai mulți actori, pe lângă cercetarea de bază, cercetare și inovare, până la pro, uh, procurarea de, uh, sau achizițiile precontracte, uh, acestea toate sunt, reprezintă un lanț mult mai lung decât creșterea bugetului. Deci, întrebarea pe care o adresez tuturor colegilor este dacă nu ar fi mai bine ca acest Parlament uh, să propună, așa cum a făcut-o de fapt și pe ul știu că este de acord, să dubleze bugetul pentru cercetare și să propunem deci un buget de 100 de miliarde de euro. Pentru că altfel avem o problemă tehnică în comun și anume că vom negocia un uh, program, doamna Madurel și alți colegi au făcut comentarii foarte utile Uh, despre diferitele aspecte ale acestor programe, dar nu știm de fapt momentan care este suma. Dacă nu vom atinge cele 80 de miliarde, atunci pot să vă spun foarte deschis că nu îmi pot imagina să putem finanța o creștere bugetară la EIT și ar trebui probabil să tăiem uh, părți semnificative din aceste programe sau pentru a avea o plus valoare ar trebui să eliminăm anumite părți din programele pe care le finanțăm. Vreau deci să vă atrag atenția asupra acestei probleme că nu putem să purtăm discuții de conținut fără un cadru foarte clar bugetar. Acum, cred că propunerea Comisiei este extrem de bună. Cred că și colaborarea între Parlament și Comisie este mai bună ca niciodată. Cred că Munca pregătitoare pe care eu m-am bazat ca raportor a fost extrem de importantă și ea a fost uh, în continuare uh, desfășurată de către colegii noștri de la Parlament și de la Comisie. E important însă ca importanța universităților de cercetare uh, să fie în continuare subliniată și, pe de altă parte, Confederația organizme, organizațiilor de cercetare extrauniversitare sunt de asemenea extrem de importante toate, toți acești actori. Nu mi se pare însă de nerezolvată colaborarea între ei, cooptarea tuturor. Trebuie însă să existe o abordare mai unitară. Trebuie de aceea ca acești actori să fie mai flexibili și structurile diferite de finanțare a structurilor extrauniversitare și cele universitare să fie uh, supuse unor standarde comune. O altă întrebare importantă, unde eu consider că acest document este de fapt în continuare un draft, este vorba de regulile de participare. Cum să se poată îmbina cercetarea și inovarea? O universitate și un institut au cerut, de exemplu, să afle care este regula uh, participării la un program de cercetare, apoi, dacă acest program este dorit de comisie, acesta trebuie să intre într-o fază inovatoare. Și cum se va întâmpla aceasta din punct de vedere tehnic? Cred că mai trebuie răspuns la toate aceste întrebări și trebuie să analizăm foarte îndeaproape ce se întâmplă în practică care este legătura între cercetarea de bază, inovare și așa mai departe. Trebuie să vedem uh, dacă și putem să îmbinăm aceste aspecte. Mai am o rugăminte la adresa colegilor, însă înainte de a încheia. Eu cred că ar trebui să ne punem de acord cu colegii care au experiență cu cel de-al șaptelea program de cercetare cadru, ca, de exemplu, raportorul de la un program specific, cum ar fi EIT, să nu facă o separare între rapoartele legislative, deci Orizontul 2020 și regulile de participare și celelalte rapoarte. Aceasta nu are niciun sens din punct de vedere al conținutului și slăbește poziția de negociere a Parlamentului în alte cercuri. Aș vrea de asemenea să încercăm să structurăm lucrurile cât se poate de împreună și să avem astfel o poziție mai puternică, pentru că altfel vom cere la orizontul 2020 anumite aspecte pe care după aceea nu le regăsim în programele specifice. Mulțumesc! Grazie, colega El. La parola al colega... Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Mariza Matias. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să profit uh, să vă felicit pentru că este prima dată că iau cuvântul în această comisie după alegerea dumneavoastră. Vreau să vă felicit, să vă urez mult succes și să-i mulțumesc și domnului Royal pentru activitatea pe care a depus-o în prima parte a acestui mandat în funcția de președinte. Aș vrea să vă spun că Consider că foarte multe remarci uh, pot fi preluate de către mine fără să fie modificate. Aș vrea să vorbesc despre EIT, dar nu vreau să mă limitez la EIT. Sunt de acord cu toți cei care au spus că nu trebuie separate dosarele unul de altul, că trebuie o abordare comună. Dacă EIT-ul are anumite obiective, nu trebuie să le, obie- să le uităm, și acestea nu se aplică numai la orizontul 2020, ci la toate programele. Trebuie să vedem aceasta ca un tot. Sigur că există specificități ale EIT-ului, trebuie să lucrăm asupra acestor puncte, dar în calitate de Parlament noi nu putem avea decât o singură poziție și anume să încercăm să punem în aplicare o serie de pro- propuneri ale Parlamentului European. Și văd că unele propuneri au fost deja preluate de către Comisie, mai ales în ceea ce privește simplificarea. Și eu consider de asemenea că acesta reprezintă un mare progres. Mi-ar fi plăcut însă să mai văd și alte propuneri care, pe care le-am făcut noi, preluate în, acest, în acest tot de idei, în acest concept care ne-a fost prezentat de către Comisie. Suntem însă, bineînțeles, la începutul unui proces și eu cred că vom avea timp pentru a putea relua anumite propuneri care vor veni din partea raportorilor, fie, de exemplu, doamna Merkis și așa mai departe. Vreau de asemenea să vă atrag atenția asupra unor puncte care mi se par fundamentale, fiind dat că ne aflăm la prima discuție și nu avem timp să intrăm într-o dezbatere de detaliu. Una din problemele care mă preocupă și care de altfel întotdeauna m-a interesat și pe care aș dori să o mai repet încă o dată, pentru că știu că am mai spus aceste lucruri, dar eu cred că acest pachet trebuie să aibă linii de orientare foarte bine și general definite, dar nu trebuie să fie atât de închis și de închistat cum este în momentul de față. Ne aflăm într-o situație critică la nivel european, Știința și inovarea nu sunt o excepție în acest context de criză și de aceea eu zic că ar trebui să avem o marjă pentru programele de urgență pentru ca să putem face față marilor provocări ale societății, unor provocări pe care poate le-am identificat deja, dar și unora pe care nu le cunoaștem încă și nu le-am putut anticipa. Am încercat întotdeauna să facem tot posibilul pentru ca să avem așadar o anumită marjă și să putem avea priorități pentru anumite probleme care sunt legate de societatea actuală. Este evident că știința și inovarea sunt domeniile în care există o plusvaloare europeană. Există, sunt aceste domenii unele în, sunt domenii în care putem dezvolta capacitățile noastre foarte bine pentru a garanta dezvoltarea coeziunii, coeziunii noastre în calitate de Uniune. Iată de ce sunt îngrijorată de separarea totală care a fost făcută între obiectivele coeziunii europene și orizontul 2020. Am mai purtat această discuție de mai multe ori, bănuiesc că această dezbatere va continua. Este evident că vorbim de un program specific, dar e vorba de un program specific care se înscrie într-un proiect comun. Acest proiect comun ar trebui să aibă un scenariu care să se numească coeziune și fără să confundăm obiectivele și rolul nostru în acest pachet 2020 și fără să amestecăm toate programele aferente, nu, fără să le aplicăm și pe ele, nu putem să arătăm uh, că acest element trebuie să fie consolidat și că este un motor pentru Uniunea Europeană, deoarece în domeniul cercetării și inovării este uh, cel mai important aspect. Acum uh, Aș încerca să mă refer foarte pe scurt și la alte aspecte. Vreau să vă transmit îngrijorarea mea în legătură cu cercetarea de bază. Doamna Madurela explicitat deja acest punct, nu vreau să-l explicitez și eu, însă aș vrea să vorbesc despre științele sociale și umaniste. Cred că este foarte limitator să se considere că științele sociale și umaniste sunt un element care să aibă legătură cu cercetarea la un al doilea nivel, să spunem. Cred că e nevoie de priorități și trebuie să considerăm aceste aspecte ca fiind priorități. E adevărat că științele sociale și umaniste sunt importante pentru că e vorba de un patrimoniu comun. E păcat că nu putem să menținem, menținem acest patrimoniu și să-l aplicăm la societățile pe care le cunoaștem. Este păcat pentru că ne izolăm. Dacă avem uh, actori importanți, consultatori din aceste domenii în celelalte domenii ale cercetării și inovării și optimizăm fondurile structurale pentru ca acestea să funcționeze mai bine, să aibă o infrastructură și o inovare mai bună, atunci vom avea riscul uh, cu care ne vom confrunta că unele uh, aspecte ale cercetării vor fi izolate în societatea noastră și aceasta slăbește spațiul european de cercetare. Văd că am depășit foarte mult. Aș vrea să mai spun ceva și despre EIT. Avem o dezbatere foarte interesantă pe care va trebui să o purtăm. Au existat mai multe puncte de care ați vorbit dumneavoastră în prezentare și cu care sunt de acord, dar în ciuda acestor fapte aș dori să vă pun două întrebări specifice și prima întrebare se referă la definiția priorităților uh, CCI-urilor. Cred că nu a fost foarte clar. Trebuie să purtăm această dezbatere mai atent. Și a doua întrebare, deși avem o perioadă de evaluare care este prevăzută, va fi nevoie și să vorbim despre aspectele de contabilitate ale acestui institut. Știu că nu avem foarte mult timp, nu vreau să intru acum în detalii. Îmi pare rău că nu pot vorbi decât de probleme și poate că n-am vorbit despre calitatea aspectelor care ni sunt prezentate. Mulțumesc. Domnul Lambert, acum. Merci, Madame la Présidente, et en effet, mes félicitations aussi pour euh, votre élection. Mulțumesc. și mult, felicitări președintei Satori și mulțumesc doamnului Roel care ne-a condus lucrările în ultimii doi ani și jumătate. Nu știu dacă îmi dați voie să vorbesc despre anumite aspecte pe care consider că uh, încă nu le-ați aprofundat suficient. Dar mai întâi câteva puncte cheie despre acest program Orizont 2020. Avem nevoie de un bun echilibru pentru întregul lanț valoric și cred că datorită propunerii comisiei avem acest echilibru, dar nu ne dorim să existe uh, o pondere prea mare a activităților de piață. Noi nu vrem să subvenționăm activitățile cu un caracter comercial. Eu cred că ar trebui să ne concentrăm mai mult pe cercetarea cu scop practic mai degrabă decât uh, pe, în, pe acele domenii unde concurența trebuie să joace locul. Ar trebui să uh, avem uh, multă energie consacrată alinierii. Ar trebui ca acest pachet să fie mult mai uh, Um, coerent cu uh, programul Europa 2020. Și ar trebui să ne gândim bine la legătura dintre fondurile structurale și acest pachet. Această legătură poate să fie îmbunătățită dacă ne dorim să avem un impact mai mare uh, față de banii cheltuiți. Cred că această legătură trebuie îmbunătățită. Apoi, Dumneavoastră ați insistat mult asupra faptului că acest sistem nu trebuie să fie unul închis. Și să ne gândim și la ceea ce va fi ales, ce va rămâne la uh, latitudinea statelor membre, ce anume va fi finanțat din fonduri europene și ce va fi finanțat din fonduri naționale. Apoi, simplificarea, simplificarea regulilor, mai ales pentru actorii uh, mici, pentru că de multe ori ei spun noi nu vom participa pentru că Întreaga procedură este prea dificilă pentru noi, prea costisitoare. Cred că și aici mai putem să facem îmbunătățiri. Apoi, în ce privește drepturile de autor, și mai bine zis, ce putem câștiga de pe urma drepturilor de autor. Există un aspect strategic, dar ne-am dori ca aceste reguli să nu împiedice uh, uh, uh, vehicularea cunoștințelor. Ne dorim să finanțăm creația, inovarea, cercetarea, dar nu ne dorim ca apoi aceasta să fie uh, uh, destinată în exclusivitate numai anumitor actori mari din cauza costului drepturilor de autor. În plus, nu ne dorim să existe niște... Uh, nu ne dorim ca acest cadru să fie o manieră ascunsă de a acorda subvenții corporațiilor mari. Nu. Noi ne dorim ca acești bani să permită finanțarea de noi inițiative și mai ales uh, inițiative care ar fi luate de întreprinderi mici și mijlocii. Parteneriatele public-privat este așa un fel de formulă magică, dar eu sunt conștient că există foarte multe țări în care costurile sunt uh, mutualizate, toată lumea trebuie să le plătească, dar profiturile nu. Ne dorim să putem, ne dorim ca cât mai mult actor să se bucure și de o parte din aceste profituri. Și știm că uh, toate marjele pe care le avem în acest buget ar putea să se transforme în uh, potențial de finanțare pentru creștere, dacă respectăm aceste reguli. În sfârșit, în ce privește finanțarea cercetării în domeniul militar, vă spun foarte clar că eu sunt un mare fan al politicii europene de apărare integrată pentru că e mult mai bine să existe o singură politică de apărare decât 27 diferite. Dar deocamdată nu este decât o competență națională care trebuie finanțată din bugetele uh, naționale. Și încă o dată, nu ne dorim ca fondurile europene să fie folosite acum pentru a finanța uh, uh domenii care țin de competența uh, statelor membre. Căci așa cum a spus și domnul uh, Eller, uh, 80 de miliarde nu este o sumă chiar atât de mare și nu ne dorim ca o parte din acești bani să fie alocați și industriei de apărare. Și iată aici și o provocare societală. Eu nu cred că ar fi normal să implicăm și experți uh, militari. Nu are rost să amestecăm lucrurile. Deocamdată Aș vrea să mai reacționez la ce a spus domnul Eller despre abordarea integrată. Eu am fost raportat la Comisia Econ pentru Six-Pack și nu știu dacă la această abordare făceați referință, și anume că raportorii și raportorii din umbră acționeau împreună, dar oricum este mai bine să avem o asemenea abordare în comun și pentru acest pachet, așa cum a fost cazul pentru pachetul de eh, eh, reformare a guvernanței economice. Mulțumesc, spune președinte. Acum eh, dau cuvântul domnului director general Ian Smith ca să poată să răspundă. Thank you very much, Chair, and if you have... Mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să fiu succint, să fac comentarii generale. În primul rând, mulțumesc, mulțumesc doamnei Madura, domnului Eller, doamnei Matia, domnului Lambert pentru intervențiile lor și pentru că și-au exprimat susținerea pentru programul nostru. Și v-am ascultat cu atenție recomandările și în trecut. Am citit rapoartele pe care ni le-ați înaintat, uh, dar v-ați referit acum, în primul rând, la problema bugetară, după cum a spus domnul Eller, poate nu sunt suficienți bani, da, e o problemă importantă și proiecte cum ar fi ITER sau GNS Uh, au fost lăsate pe din afara pachetului pentru că sunt de dimensiuni foarte mari și n-ar fi de ajuns aceste 80 de miliarde, într-adevăr. Apoi v-ați referit la problema extinderii și am menționat și eu în intervenția mea. Suntem într-o Europa 27 de state membre. Excelența uh, e disponibilă peste tot. Trebuie să ne asigurăm că aceste centre potențiale de excelență își găsesc locul în programul Orizont 2020. Dacă să facem asta, și mă întorc la ce menționasem, trebuie să avem o bună legătură cu fondurile structurale, dar nu trebuie să avem o situație în care să ne amestecăm obiectivele. Vorbim de construirea puterii, capacității. Asta înseamnă investiții, modernizarea universităților, cumpărarea de noi echipamente. Dar, sigur, aici e dificil de obținut rezultate imediate. Mă bucur că în propunerea uh, Comisiei pentru noua perioadă de programare a fondurilor structurale, până la o treime e dedicată cercetării și inovării. Dacă acești bani sunt utilizați într-un mod inteligent, atunci pot duce la uh, atingerea rezultatelor noastre în regiunile și țările unde încă nu există rezultate. Astfel, cercetarea și excelența pot fi susținute și vedem că, până la urmă, o a, a, s-a înregistrat o participare foarte bună și la programele din, tre- din trecut. Avem exemple foarte bune, Irlanda și Spania, de exemplu. Aceste două țări au folosit fondurile structurale pentru a-și îmbunătăți capacitatea de cercetare și le-au folosit aceste fonduri ca să își uh, uh, îmbunătățească participarea la programul cadru. Un alt exemplu bun este și Portugalia în acest sens. Deci trebuie să vedem care sunt legăturile între fondurile structurale și Orizont 2020, fără însă a amesteca obiectivele. Uh, Cred că aici domnul Van Nistelrooy a scris un raport foarte bun, cu bune linii directoare pentru noi toți. Apoi, echilibrul între diferitele priorități, cercetarea de bază, rolul de lider la nivel industrial și așa mai departe. S-a menționat aici că nu avem destui bani pentru cercetarea de bază sau n-am spus destule despre aceasta. S-a spus pe s-a spus pe altă parte că nu facem destule pentru rolul de lider în domeniul industrial sau pentru Uh, aspectul societal, dar bine, vom mai avea discuții în acest sens, asta se leagă și de problema bugetară menționată de mulți dintre dumneavoastră. Apoi, simplificarea, dacă s-a făcut destul în acest uh, domeniu. Noi credem că da, însă uh, când e vorba de simplificare, întotdeauna discuția se complică foarte mult. Bun, noi am propus o, un tip de finanțare pentru toate tipurile de actori implicați. Dar apoi ni se spune, există diferențe între universități și IMM-uri. IMM-urile sunt diferite de marile companii. Există și universități bazate pe cercetare și altele pe învăț- învățare. Deci, actorii sunt foarte diferiți și atunci, înseamnă, până la urmă, ne regăsim într-o situație teribilă când nu putem avea mai multă simplificare. Și apoi, sigur, sunt diferi, diferențe de definiții și atunci, ca să nu complicăm lucrurile, am spus un singur tip de măsuri pentru toți actorii, pentru că dacă nu, nu mai obținem niciun fel de simplificare. Dar unii spun, actorii aceștia sunt foarte diferiți, noi putem trata la fel, dar asta înseamnă că nu avem niciun fel de simplificare. Trebuie să fim coerenți. Apoi, științele sociale, s-au menționat din nou, noi nu intenționăm să dăm uh, științelor sociale un rol uh, de consilier, ci dorim ca acestea să reprezinte actori principali. Vrem să le scoatem din turnul lor de fildeș și trebuie să responsabilizăm actorii, fie că e vorba de mătrânirea populației sau de securitate. Domnul Lambert s-a referit la securitate și uh, siguranță. Ce au acestea de a face cu științele sociale. Păi sunt în același pachet. Nu putem spune că nu există o legătură între ele. Terorismul are origine, violența din societățile noastre are origine. Și noi credem că științele sociale trebuie să contribuie la o soluție, pentru că prea mult timp au fost absente din dezbatere ultimele comentarii în legătură cu actorii de mici dimensiuni. Cum spunea și domnul Lambert, trebuie să ne asigurăm că programul cadru și Orizont 2020 rămân accesibile eh, actorilor de mici dimensiuni și de aceea avem instrumente eh, speciale pentru IMM-uri care vor permite și universităților mici, bazate pe cercetare, să se implice. Bun, mă opresc aici, dar vă mai spun că vă mulțumesc pentru comentarii, pentru susținere Domnul Royal a sosit uh, după ce mi-au făcut uh, comentariile uh, introductive, deci profit de ocazie ca să-i mulțumesc încă o dată domnului Royal pentru tot ce a făcut în acești ani. Mulțumesc foarte pe scurt, pentru că am înțeles că discuția va continua. S-au pus doar două um, întrebări directe pentru Institutul European de, pentru inovare și tehnologie. Sigur, Orizont 2020 trebuie să fie compatibil cu programul cadru. Noi avem un set de criterii uh, care sunt expuse în propunerea pentru agenda de investiții strategice. Avem niște uh, criterii clare pe diferitele tematici și există sigur și alte criterii posibile. Uh, deși eu cred că criteriile propuse de noi sunt foarte bune și apoi, sigur, după ce identificăm criteriile, Uh, sigur, concluziile care se trag pot fi diferite. Însă munca noastră a fost foarte riguroasă și noi credem că temele propuse de noi uh, se ocupă foarte bine de mm, provocările societale. Pe mine m-ar bucura, într-adevăr, să pot ține cont de toate uh, sugestiile dumneavoastră, dar remarc că, conform regulamentului actual uh, care guvernează EIT-ul, măsurile introduse la sfârșit uh, s-au adoptat într-un mod ad hoc. Au existat discuții, dar nu au fost bazate pe o analiză solidă. Deci cred că e timpul să îmbunătățim situația, pentru că pornim de pe o poziție mai bună. Alt punct la care s-a referit și doamna Reira Madurel, e vorba de responsabilitate și transparență, dar și EIT-ul ca alte agenții europene, se supune regulilor europene, regulile financiare, de exemplu, trebuie respectate, există un regulament financiar care se aplică tuturor agențiilor europene și se aplică și EIT-ul care trebuie să cheltuiască banii pe uh, baza sistemului competitivității, concurenței, transparenței și sigur că se aplică aceste reguli și apoi uh, cum se efectuează controlul. Păi, în primul rând, există o comisie de supraveghere, dar încă și mai important, EIT-ul este supus procedurii de descărcare din partea Parlamentului și odată pe an trebuie să um, dea un raport Parlamentului pentru a obține descărcarea. Asta înseamnă că Parlamentul are același rol de jucat în monitorizarea, verificarea și controlarea uh, cheltuielor EIT-ului, precum uh, are pentru orice alt program sau agenție. Și cred că este un element foarte important care consolidează legitimitatea EIT-ului. Deci, Cred că trebuie să ne gândim întotdeauna la acest lucru. EIT-ul este un, uh, o, o agenție care acționează flexibil și care se supune regulilor europene, inclusiv în domeniul financiar și apoi, sigur, și controlului Parlamentului European. Președinta, mulțumim uh, și acum uh, dau cuvântul colegului Glant pentru două minute, vă rog. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președinte, și felicitări pentru funcția dumneavoastră. Mulțumesc și uh, vicepreședinților și celor care au vorbit înainte, pentru că aș dori să subliniez și eu un aspect care a fost deja menționat și răspunzând și domnului Smith în legătură cu bugetul. Sigur că Comisia poate să își facă propunerea, dar știm care este situația în Consiliu, în statele membre. Cu toate acestea, eu cred că ar trebui să ne gândim împreună la perspectiva financiară în legătură cu cercetarea pentru ca lucrurile să se îmbunătățească. Pot să vă spun că, dacă vă amintiți, în februarie am avut o reuniune și am adaptat, adoptat o rezoluție Sigur că bugetele trebuie să fie asanate și consolidate, dar în același timp pot fi și omorâte prin prea multe economii. Este cazul de aceea să generăm și mai multe venituri la acest buget. Eu zic că ar trebui așadar să discutăm rapoartele și sub acest aspect. Acum câteva remarci cu privire la regulile de participare. Eu sunt raportor din umbră pentru grupul meu și am făcut mai multe propuneri și am văzut mai multe propuneri uh, cadru în acest Parlament. Știu că au existat foarte multe propuneri care au fost preluate de către comisie. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest lucru. E bine că s-a putut uh, prelua propunerea Parlamentului în asemenea măsură. Trebuie să fim întotdeauna foarte flexibili. Aș vrea de asemenea să vă spun că uh, ministrii nu pot participa decât în număr de trei și că în multe discuții există doar un singur partener, ceea ce sper eu că este valabil și pentru IMM-uri. Am trei întrebări în acest domeniu. Una este care sunt măsurile în legătură cu IMM-urilor um, cu privire la um, unele proiecte de care s-a vorbit, vorbit înainte, apoi care este situația cu partenerii IMM-urilor și care este situația în crearea rețelelor. E vorba de rolul uh, biroului pe care îl folosim uh, până acum în acest scop și vreau să știu cum se va dezvolta acesta. Mulțumesc, domnule Gnate, acum domnul Fox. Um, Doamnă uh, Doamna Fox, îmi cer scuze. Mulțumesc. Aș dori să încep prin Ford, mă scuzați, prin a felicita mm, pe vicepreședinte și pe doamna președinte pentru funcția dumnealor. Pe doamna Sartori aș dori să felicit mai ales pentru că dumneavoastră a demonstrat că este posibil să rectifici uh, dezechilibrele de gen fără a dezechilibra și principiile Mă bucur că au existat uh, programe care au, și-au arătat deja eficiența în trecut, atât în domeniul industrial cât și în altele. Nu aș dori să comentez uh, mărimea bugetului în momentul de față. Știu că 80 de miliarde de euro este un buget enorm și că trebuie să, amintim, să amintim tuturor știin, oamenilor de știință în țările noastre și în regiunile din care venim că există un buget foarte mare. 80 de miliarde de euro nu vin, este o sumă care vine în fiecare zi, este o investiție enormă trebuie să ne asigurăm cu, de, uh, că principiul excelenței este folosit. Nu numai în prima uh, etapă, ci și în toate celelalte etape. Deci trebuie să ne asigurăm că banii să ajungă la cei mai buni. Pentru că acuzațiile că acestea, uh, acești bani vin întotdeauna în favoarea acelorași persoane sunt foarte grave se pare că întotdeauna aceleași persoane participă la, participă la achiziții și licitații. Salut uh, faptul că vom putea lucra și cu alte fonduri structurale. Mi-ar place însă să văd și că uh, bugetul PAC poate să fie redirecționat către știință și inovare. Mă refer aici mai ales la cercetările în domeniul alimentelor, când vorbim de aspecte de mediu sau uh, altele legate de acesta. Să nu uităm de această sursă de bani atunci când facem, renovă, facem um, restructurări în acest domeniu. În ceea ce privește simplificările, sunt de acord cu ce au spus mulți din colegii mei și anume că trebuie să fie un, o simplificare adevărată și nu numai una pe hârtie. Înțeleg de ce doriți o rată unică de finanțare. Ne-ați spus că există tipuri diferite de actori, dar cred că sunt, există și diferite tipuri de științe și câteodată cercetarea și știința uh, s-ar putea să aducă costuri indirecte mai ridicate. Deci, trebuie să ne asigurăm că atunci când schimbăm la, pe modelul unei rate unice, să nu dezechilibrăm lucrurile și să nu transformăm aspectele, sectoarele de știință în unele mai puțin atractive. Aceasta ar fi o consecință negativă nedorită. echilibrul este foarte important. Nu am ocazia să vorbesc în numele grupului meu, um, deci vreau să vorbesc acum mai departe în numele grupului meu. Toți raportorii din umbră și doamna Mateo, Matias și ceilalți au vorbit despre un lucru care mi se pare foarte important, este clarificarea participării atunci când e vorba de uh, regulile pentru finanțare. Este momentul și să ne uităm la plăți și eu sugerez, să introducem un ombudsman, pentru că oamenii doresc să introducă câteodată plângeri și nu uh, există nicio autoritate în afara sistemului care să poată să verifice dacă regula de contabilitate nu a fost interpretată cum trebuie sau dacă s-a folosit în practică altfel. Salut faptul că unele decizii au fost lăsate la nivelul statelor membre, pentru că altfel am regresat. Numai uh, așa cred că putem să obținem coeziune. Transparența în domeniul unor proiecte cum ar fi EIT-ul mi se pare de asemenea esențială și susținem, după cum spuneam, și IMM-urile. Acesta este un aspect important. Este important de asemenea ca unele sectoare să nu intre în dezavantaj în Europa, având în vedere oportunitățile de investiții pe care le avea în altă parte. Grazie, colega Ford, colega Merkis. Mulțumim, doamnei Ford, doamna Merkes, acum. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc pentru aceste prezentări foarte clare. O să încerc să vorbesc foarte pe scurt și voi uh, renunța la felicitări pentru că ați primit deja foarte multe. O să trec direct la întrebări. V-ați referit la Uniunea Inovării. Puteți să ne spuneți care este diferența între Orizontul 2020 și uh, Uniunea Inovării? Adică ce a rămas din Uniunea Inovării odată ce am terminat Orizontul 2020. Și aș uh, vrea să vă spun că sunt de acord de asemenea cu foarte mulți colegi că am cerut simplificarea în uh, în felul în care se abordează subiectul inovării la comisie și dumneavoastră v-ați promis că vă veți uita și la fondurile structurale, dar și poate la fondul de agricultură. Mi se pare că de aceea doamna Ford a avut dreptate cu comentariul ei. Ați menționat CCI-urile, dar n-am auzit foarte multe despre parteneriatele de inovare. Acestea sunt uh, extrem de importante și conțin multe provocări. Însă provocările de societale nu sunt întotdeauna în raport direct proporționat cu toate aceste provocări dacă provocările sunt mari, sunt globale, atunci nu putem avea prea multe din aceste provocări și ați menționat șase ca fiind importante, mi se pare foarte mult. Noi am avut trei în propunerea Parlamentului și poate că, de dragul simplificării, ar fi bine să revenim la această cifră. Avem uh, programele de inovare, avem CCI-urile, avem uh, alte granturi și fonduri, dar uh, trebuie spus că n-am terminat încă proiectul legat de EIT. Toate instrumentele cu care suntem bombardați în momentul de față trebuie să fie organizate și celelalte instituții trebuie de asemenea să își găsească un loc. Mi se pare foarte bine să avem o abordare orizontală. Aceasta înseamnă o taxă unică, bănuiesc, o taxă de auditare, de asemenea. Puteți să ne spuneți că dacă primim o mare, o mică parte de bani, ar fi bine să avem și un set mic de condiții pe care trebuie să le îndeplinim în ceea ce privește auditarea. Puteți să ne confirmați acest lucru? Și, nu în ultimul rând, ați vorbit despre inovarea socială și despre atenția acordată unor științe sociale și umane Într-adevăr, inovarea socială nu este un, un rezultat direct al uh, științelor sociale, ci un rezultat al conlucrării. Deci cum vreți să ajungeți la aceste răspunsuri? Mulțumesc. Domnul Van Nistelrooy are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Domnule președinte care nu mai sunteți în funcție, mulțumesc de asemenea și pentru tot ce ați făcut înainte și mulțumesc doamnei președinte în funcție. Într-adevăr, dacă avem mai puțin bani în momentul de față, nu vom putea avansa foarte bine. Cum negociază în acest context Comisia? Cum se poziționează Comisia? În politica de coeziune există, de exemplu, un contract uh, de, național de parteneriat care prevede ce trebuie să contribuie țările în ceea ce privește finanțarea, uh, cofinanțarea. Sigur că totul nu, nu este nimic gratis, tot statele membre trebuie și ele să contribuie. În al doilea rând, au existat discuții pe tema acoperirii costurilor vă susțin în acest sens. În ceea ce privește excelența, eu sunt raportor în Comisia Regii și și acolo trebuie pus și la dispoziție banii pentru o audiere comună împreună cu comisia noastră pentru ca să dăm exemple importante și pentru a stabili o listă de priorități destul de credibilă și a restabili de asemenea echilibrul. Dacă ținem cont de excelență, de principiile de coeziune, atunci am putea reuși în acest sens. Apoi, în ceea ce privește aceste regiuni ale cunoașterii, ce s-a întâmplat cu ele? De ce nu ați mai menționat acest aspect? De ce nu mai aveți, nu mai arătați niciun interes pentru regiuni? Apoi EIT-ul, acesta există de mai de mult, la început a fost oarecum copilul orfan al acestor uh, proiecte. Acum văd că este abordat mai intens. El are o componentă europeană foarte puternică, deci are nevoie și de un leadership european. Înainte, guvernele erau cele care preluau leadershipul. Acum am putea eventual să activăm, în fine, această componentă europeană în leadership. Se pare că însă acest uh, copil orfan a ieșit mult mai puternic, a depășit bolile copilăriei și uh, vom putea să ne bazăm pe el în cercetare și în industrie. Trebuie deci să încercăm să creăm o abordare unitară, pentru că altfel producția se va face în altă parte. Mulțumesc! În continuare aș dori să vă spun că totuși este un proiect extrem de important și că nu putem să ne oprim la acest nivel. Mulțumesc! Grazie. Mulțumesc! Acum dau din nou cuvântul reprezentanților comisiei. Mulțumesc uh, tuturor deputaților pentru intervenții. Ați referit, sigur, la calitatea regulilor și mă bucur acest lucru. Ați întrebat care e relația dintre activitățile pentru IMM-uri și Orizontul 2020, programul COSME, care nu se ocupă direct cu inovare și cercetare, ci cu modele de afaceri. La Orizont 2020 ne uh, ocupăm de IMM-urile inovatoare. Da, doamna la se referire la excelență. Sigur, ăsta e singurul mod în care Europa va deveni competitivă pe plan mondial. Dacă suntem mediocri, nu avem nimic de câștigat. Nu doar în cercetare, ci și în sport, în orice domeniu. Nu putem fi competitivi decât uh, dacă punem accentul pe excelență, care va fi singurul criteriu, împreună cu impactul, pentru uh, selectarea proiectelor. Ați menționat și relația cu fondurile structurale. Cred că ideea domnului Fanistroi de a organiza poate audiere e una foarte bună că vorbim uh, la fiecare la nivelul uh, nostru, dar nu ne întrunim de prea multe ori. Cum spunea doamna Ford, și simplificarea e importantă, dar sunt diferite tipuri de uh, cercetare. Eu zic că există doar cercetarea cu rezultate și cea fără rezultate. Bun. Și trebuie să întrebăm, chiar dorim simplificarea sau dorim tot felul de exceptări și derogări? Uh, E o întrebare uh, fundamentală și mă bucură că sunteți și dumneavoastră de acord uh, în legătură cu importanța IMM-urilor. Doamna Merkis a întrebat care e acum legătura între Orizontul 2020 și inovarea uh, și Uniunea, programul Uniunii Inovării. Mm, acest program a fost un pachet pentru mai multă inovare în Europa cu 34 de măsuri, de la utilizarea mai inteligentă a achizițiilor publice, era standardizare accelerată, transferul de tehnologie îmbunătățit, uh, o mai, mai bune sisteme de uh, formare care să facă legătura cu, de exemplu, domeniul industrial. Deci e un set de uh, documente care a, impun anumite măsuri pentru o mai multă inovare în Europa și cu un mecanism de finanțare, Orizontul 2020, care face deci parte din uh, implementarea acestui program, dar dacă dorim o Europa a inovării și o Uniune a inovării, atunci sigur că mai rămân multe de, de făcut și la nivel de legislație, pentru ca uh, noile companii să poată fi înființate rapid, asta la nivel național, mai ales la nivel european. M-ați întrebat și care e legătura cu parteneriatele de inovare și provocările societale. Bine, parteneriatele nu sunt instrumente, ci forumuri care discută provocările societale, de exemplu, problema îmbătrânirii populației, sau aș putea da și alte exemple, dar toate aceste formuri con- contribuie ca noi să avem o idee clară despre agenda cercetării. Deci există o legătură clară între parteneriatele de inovare și activitățile pe care le prevedem noi pentru provocările societale. Dacă nu cumva sunt prea multe aceste provocări, eu aș dori să rămână doar șase și sunt convins că până când vom fi încheiat colaborarea între Parlament și Consiliu și Comisie pe, aceste, pe această temă, vor fi mai mult decât șase. Dacă dumneavoastră le puteți reduce la trei, uh, ar fi foarte, foarte bine. Sigur, suntem deschiși pentru discuții, dacă putem să menținem cât mai scăzut uh, acest număr de priorități și probleme, inclusiv după dezbaterea cu Parlamentul și Consiliul, ar fi foarte bine. Șase ar fi o adevărată realizare inovarea socială, da, sigur, nu se leagă doar de noile tehnologii, trebuie să avem, să întreprindem acțiuni concrete, dar turisesc că inovarea socială e un element nou pentru noi, nu avem multă experiență aici. Studiile ne-au arătat că inovarea în Europa nu neapărat vine din noi tehnologii, ci din noi acțiuni, noi organizații. Dar vom avea un număr de proiecte pilot uh, până când vom avea programe pe scară largă. Domnul Van Nistelrooy a menționat din nou legătura cu fondurile structurale uh, și uh, a menționat organizarea unei audieri și ca, doamna, ca și doamna Ford a spus că IMM-urile sunt importante, dar în același timp să nu uităm că există un număr de companii mari în Europa care încă angajează milioane de oameni și dorim ca ele să rămână în Europa. Avem programul, cel de șaptelea program cadru, cu inițiative comune tehnologice, parteneriate public-privat, cu mari companii, de exemplu în domeniul farmaceutic și vrem să continuăm așa, pentru că companiile acestea mari trebuie să rămână în Europa. Sigur, ne concentrăm pe IMM-uri, dar nu dăm uitării companiile mari din Europa, pentru că ele sunt importante pentru competitivitate și crearea de locuri de muncă. Mulțumesc, doamnă președintă. Da, domnul Curel acum. Încă câte ceva. Tot ceea ce ați spus despre EIT și uh, CIC-uri. Cred că putem să ne uităm din unghiuri diferite la subiecte diferite și putem să discutăm despre fațete diferite. Cel mai important este să avem mecanisme care să permită evitarea suprapunerilor și obținerea unor rezultate tangibile. În ce privește participarea industriei, n-am să spun nimic mai mult în plus față de ce a spus uh, antevorbitorul meu. E un program important atât pentru IMM-uri cât și pentru marile companii, dar participarea industriei este semnificativă. Și încă ceva, ce a spus domnul Van Nistelrooy și mi se pare crucial. Legate rezultate, aveți pe deplină dreptate. Trebuie să fim judecați în funcție de rezultate. Și în ce privește EIT-ul, avem deja niște rezultate, cum spuneam, niște rezultate concrete. Știm exact ce se întâmplă cu aceste comunități ale cunoașterii, știm care sunt universitățile care participă la aceste comunități. E adevărat că aceste CCI-ul funcționează numai de un an și jumătate, dar noi suntem deja bucuroși de rezultatele obținute și putem să vi le comunicăm, dacă doriți. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. Știți că astăzi era numai uh, ziua dedicată prezentării comisiei și eu numai un prim schimb de opinii. O să avem ocazia să mai discutăm despre această temă. Au mai rămas mulți colegi înscriși pe listă, dar le propun colegilor să nu vorbească mai mult de un minut, astfel încât se poate să primească și un răspuns. Mai întâi, doamna Carvalho. Vă mulțumesc, felicitări Comisiei pentru această propunere care a ținut cont de recomandările noastre. Mai multe lucruri pot să fie îmbunătățită, încep cu conținutul, cu structura. Mi se pare că totul este bine echilibrat, însă ar trebui ca sinergiile dintre programul cadru și fondurile structurale să fie mai numeroase și așa cum a spus și colegul meu Van Nistelrooy, ar trebui să implicați mai mult regiunile. Sprijin ideea extinderii uh, uh, acestui pilon al excelenței științei, dar cred că ar trebui ca și, și în provocările societale și în sectorul poziției de lider în sectorul industriei puteți să faceți această extindere. În ce privește poziția de lider în sectorul industrial, aici este locul unde putem să stimulăm uh, o, boom, o mai mare colaborare între marile companii și uh, IMM-uri. Provocările societale ar trebui să fie motivate de știință și ar trebui să existe această abordare de jos în sus, multidisciplinară. Încă un punct important. Orizont 2020 ar trebui să fie mai mult decât un program de finanțare, ar trebui să folosim acest program pentru a putea să uh, nu mai, să nu ne mai lovim de această fragmentare a programelor de finanțare ale cercetării și inovării. Încă câteva cuvinte, doamnă președintă, o propunere foarte importantă, trebuie să, să ținem mult la ideea TVA-ului. Costul direct și cele 100% și 20% mi se par o chestiune mai controversată. Mie mi se pare mai important să finanțăm valoarea adăugată și să oferim locuri de muncă cercetătorilor de la Uh, institutele naționale de cercetare. Deci cred că ar trebui să avem o abordare creativă și să uh, spunem că 100% este regula uh, generală și trebuie să găsim o soluție pentru celelalte uh, cazuri, celelalte cercetători sau celelalte universități. Dar ar trebui să mențineți această regulă a finanțării. Mai aveam multe alte lucruri de spus, dar președinta, Uh, nu, uh, vă rog, nu am să vă las pe tot să vă depășiți timpul. <clears throat> Mult rapid. Domnul Prodi, uh, renunț la toate cuvintele de introducere. Am ajuns la un punct în care trebuie să dematerializăm civilizația. Numai astfel vom putea să nu mai reflectăm numai în termen de PIB persoana trebuie să se afle în centrul acțiunilor noastre și trebuie să ne dăm seama care va fi impactul acțiunilor noastre asupra sustenabilității. Trebuie să fim conștienți de consecințe și atunci trebuie să facem așa fel încât cultura umanistică și cultura științifică să se îndrepte în aceeași direcție. Trebuie să ne întrebăm cum putem să găsim un echilibru cum putem să folosim în mod inteligent resursele um, pe care le avem la dispoziție, mai ales materiile prime. Și vreau să subliniez această necesitate de o convergență și trebuie să ne pese mai mult de sănătatea mentală și de sănătatea fizică, pentru că de obicei sunt tratate aparte. Este, uh, să nu uităm nici de rolul STOA, un instrument care poate, să fie, uh, poate fi folosit pentru a aprofunda aceste aspecte. Doamna Toi, acum are cuvântul. Mulțumesc. În primul rând doresc să apreciez faptul că ați ținut cont de sugestiile pozitive ale Parlamentului și uh, a existat și o mai mare coordonare între diversele direcții interesate ale Comisiei Europene, lucru care până acum nu se produsese. Era una din cauzele problemelor aceasta. Sperăm de deci, să continuăm pe calea cea bună, să fie vorba de o schimbare structurală. Întrebări. Ce s-a întâmplat cu aspectul cultural? Asta spun nu doar pentru că Italia este implicată în programul patrimoniului cultural, ci și pentru că cultura este foarte importantă pentru multe țări uh, europene. Ați ascultat ce a spus și grupul de nivel înalt uh, condus de un profesor, nu mai țin minte numele, dar a venit de multe ori aici, uh, un grup care a avut o activitate interesantă cu inovarea în industrie. Deci uh, a ținut cont și de aceste materiale. Apoi bariere în calea accesului. Sunt uh, multe cazuri în care se renunță, de exemplu, universitățile sau imemerilor refuză la, să, uh, renunță să participe pentru că e foarte greu să susțină costurile proiectelor pentru că nu au certitudinea posibilității de a obține finanțare. Deci, sigur, e bine să avem noi instrumente financiare, uh, Eh, dar după ce s-a judecat proiectul, dar cum să susținem fără să risipim banii aceste eh, această fază a proiectării, a proiectului, prezentării proiectului, ca să eh, avem un număr mai mare de solicitanți. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Domnul Kelly. Uh, thank you very much. No pleasantries. Mulțumesc. Aș spune, doamnă președinte, că e dificil de obiectat tendințe generale și misiuni generale acestui program. E ceva de dorit și e o plăcere să ascultăm discuția din această seară. Ă, menționez ă, simplificarea, care este foarte de dorit, ă, implicarea IMM-urilor, aș vrea să ascult mai multe despre asta, și un punct făcut, evocat de domnul Smith, să reținem talentele și cei mai buni oameni în Europa, să-i uh, reținem în Europa, să-i atragem. Trebuie făcute mai multe aici. Și în legătură cu finanțarea, cred că uh, din cauza strategiei 2020 și a recesiunii economice trebuie să dăm prioritate proiectelor de cercetare care au legătură cu domeniul industrial și care pot obține și rezultate. Cred că domnul Smith a spus că uh, era, suntem prea obsedați de controle. Cred că pentru ultim, următorii șapte-opt ani ar trebui să ne obsedeze mai mult crearea de lucruri de muncă și rezultatele concrete. Orice altceva trebuie lăsat în plan secund până când nu vom avea din nou creștere economică, locuri de muncă, competitivitate în Europa. Și dacă universitățile vor să se implice în cercetare pură academică, ă, atunci să-și găsească propriile fonduri. Mm, pentru că pe următorii șapte-opt ani trebuie să cheltuim mai bine banii contribuabililor europeni pentru crearea de locuri de muncă în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Del Castillo. Mulțumesc. Este o listă rapidă de observații care trebuie făcute și, sigur, în primul rând doresc să mulțumesc reprezentanților Comisiei pentru eforturile făcute și pentru că ne-a dat posibilitatea nouă Parlamentului să avem și noi un rol și că s-a ținut cont de uh, sugestiile noastre. Văd asta în document foarte rapid, menționez unele elemente care cred că pun accentul pe ce s-a observat aici, că, pun, că încă există multe chestiuni uh, pe care le-am dorit să le dezbatem aici în Parlament și am dorit să fie dezbătute altfel și am dorit să apară și în documentul final care să fie adoptat în plenară. Că încă există uh, multă marge de manevră, mm, deși eu sunt de acord cu principalele elemente ale, ale, ale mm, documentului pe care l-ați prezentat, cu structura sa și că avem o abordare integrată a conceptului triunghiului cunoștințelor. De e o serie de teme pe care trebuie să le menționez. Trebuie să... Deja s-a insistat că nu e foarte clară integrarea și sinergia cu politica de coeziune. S-a vorbit deja de regiunile cunoașterii, dar a dispărut potențialul de cercetare. Și e păcat, pentru că criteriile de excelență și de coeziune sunt, după cum bine știți, deosebite diferite. Mi-ar plăcea să mă, aș dori să mă refer la buget, dincolo de problema generală pe care o avem noi, uh, aș dori să menționez teme concrete, de exemplu, infrastructura. Eu cred că se fac eforturi bugetare în domeniul infrastructurii, uh, la fel și cu programul Marie Curie, care este unul foarte important, cu, cu mare valoare adăugată. Și păcat că nu s-au, s-au mărit fondurile. Și în ultimul rând, un cercetător uh, de curând îmi spunea că se pare că pentru comisie simplificarea e doar un mod de a reduce erorile. Pe când simplificarea trebuie să fie un instrument pentru ca participanții să aibă mai multe posibilități. În acest sens, încă, în ciuda marilor eforturi care s-au făcut, mai rămân multe de făcut. De exemplu, plata pentru munca realizată cu consorțiile, de exemplu, între altele, și nu mă rămâne decât să vă mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul, au cuvântul reprezentanții Comisiei. Thanks once again to all the delegates who uh, intervened. It's been a... Mulțumesc, că a fost o după-amiază foarte fructuoasă. Permiteți-mi, vă rog, câteva, câte, câteva comentarii. Doamna Carvalho, ca și alții au vorbit despre importanța relației dintre Orizontul 2020 și fondurile structurale. Cu siguranță vom mai discuta de acest aspect. Mulțumesc foarte mult și pentru susținerea pe care ați dat-o în uh, inițiativele noastre. De asemenea, trebuie spus că nu trebuie, cum a zis dumneavoastră, domnule Vanistrău, nu trebuie ignorată mm, sectoarele largi, industriale, Dumneavoastră v-ați implicat foarte mult, doamnă Carvalho, în simplificare. Mă bucur că ați salutat propunerile noastre. Ați pus, într-adevăr, degetul pe rană în anumite chestiuni foarte sensibile care deranjează pe unii uh, dintre oameni. Simplificarea înseamnă însă în același timp că regulile trebuie să fie mai armonizate, mai transparente, vor fi pierzători și câștigători în același timp, dar va trebui să cercăm să nu uh, îngroșăm rândurile de partea pierzătorilor. Oricum o fi, sistemul trebuie să fie corect pentru față de toți participanții și nu ar trebui să se piardă avantaje față de acum. Însă vom avea timp în alte ocazie să discutăm despre acest lucru. Domnule Prodi, profesor Prodi, mă bucur de importanța pe care ați subliniat-o dumneavoastră în aceste proiecte, importanța relației între sănătatea fizică și cea mentală și uh, cred că va trebui să acordăm atenție pe viitor acestui aspect. Doamna Toia, de asemenea, s-a referit uh, la uh, lichiditățile în fondurile structurale, ați subliniat importanța moștenirii culturale. Da, este menționată aceasta, este menționată la provocările de societate, poate nu atât de explicit precum ați dori noastră să vedeți. Și avem un grup la nivel înalt care se ocupă de mm, tehnologiile cheie. Am ascultat părerile acestei, acestui grup și am preluat multe recomandări ale grupului cheie. Una dintre ele însă n-am preluat-o și mă uit aici la domnul Erar pentru că se referște la participare, se referă la participare. Era o recomandare a grupului la înalt nivel cu privire la uh, rezultatele cercetării care ar trebui mai întâi să fie aplicate în Europa. Noi am hotărât însă să nu folosim această recomandare, dar aceasta trebuie discutată pe viitor. Obstacole în calea exceselor, uh, accesului, obstacole în care acceselor, accesului la fonduri. Da, centrele um, de cercetare foarte mici trebuie și ele să-și găsească o cale către fondurile noastre și programele noastre. Așa este, totul uh, trebuie să se refere la crearea de locuri de muncă, la uh, producerea de rezultate și acesta este light motivul programului nostru în general. De aceea l-am menționat chiar la început în ciuda măsurilor de austeritate și a disciplinei bugetare, trebuie să avem măsuri care să stimuleze creșterea. Iată de ce noi am propus la orizontul 2020 aceste provocări, pentru că nu putem să ne bazăm viitorul Europei numai pe disciplină și austeritate. Și în final, doamna Castilio, ați vorbit despre legătura între fondurile structurale și alte fonduri și orizontul 2020. Da, va trebui să avem uh, libertatea să nu ne implicăm în construcția unor structuri care nu sunt dorite și în, în construcția de la baza proiectelor. Programul Marie Curie a fost subliniat de asemenea ca fiind foarte important. Cred că în momentul de față vom putea să îl promovăm mai mult uh, un, nu numai schimburi între mediul academic, ci și mediul academic și industrie. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult. Avem încă trei minute, avem trei raportori prezenți. Dacă reușim să repartizăm câte un minut pentru fiecare raportor, pentru a avea un schimb de opinii, doamna Riera Madurel. Vous voulez dire quelque să spuneți, să spuneți ceva? No, muchas gracias, președinte. Nu, mulțumesc, doamnă președintă. Cred că a fost un prim schimb de opinii foarte interesant și ca raportoare am putut să fac multe însemnări utile pe viitor, pentru dezbaterile viitoare, ca să vedem cum putem aborda într-un mod novator problemele care s-au evocat aici, dar nu vreau să mai pierdem vremea. Mulțumesc celor doi directori pentru prezența lor aici și mulțumesc tuturor colegilor care și-au exprimat opiniile aici. Mulțumesc din nou. Grazie. Colega Eller? Mulțumesc, domnul Eller. Domnule Smith, ați fost foarte lăudat astăzi, foarte pe scurt și la obiect vreau să vă mai menționez câteva probleme. EIT-ul a fost considerat unul din proiectele cele mai importante ale secolului 21 și uh, nu vom putea vota însă o mulțire cu șapte unui buget, adică o sporire de șapte ore a unui buget pentru un lucru care n-a fost încă testat. În ceea ce privește IMM-urile și intermediarii regionali, mai vrem să vă spunem că vrem o descriere mai clară a funcției fiecărui acestui actor, așa cum a fost descris de către comisie. Ne dorim de asemenea și un program de cercetare de securitate mai independent. A fost de asemenea, acesta a fost un compromis pe care l-am acceptat să introducem acest punct în calitate de program de cercetare. Dacă este un program de cercetare, trebuie să fie independent și vă spunem foarte clar, noi suntem împotriva cercetării militare, noi vrem un program de cercetare civilă, de siguranță civilă. Și un ultim punct este sarcina noastră comună să vedem ce facem ca să creăm o legătură între Orizontul 2020 și fondurile structurale. Dacă nu există o legătură, vorbim despre lucruri teoretice. Trebuie să creăm această punte pentru că altfel nu vom avea fondurile la dispoziție care vor fi necesare pentru inovare în Europa. Trebuie să nu amestecăm lucrurile, este adevărat, dar avem nevoie de o propunere concretă despre felul în care aceste două programe să fie în interacțiune mai bine. Mulțumesc! Mulțumesc. Mai puțin de un minut acum pentru doamna Matias. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să reiau ce a spus domnul Smith în intervenția sa de la sfârșit. Vom avea nevoie de măsuri care să promoveze creșterea și nu numai măsuri de austeritate. Deci, trebuie să avem grijă atunci când folosim banii publici, pentru că este vorba de fonduri publice pentru finanțarea cercetării și a inovării. Și va trebui să vedem dacă rezultatele vor fi bune pentru societate sau nu. Trebuie, dacă, după părerea mea, să favorizăm uh, conceptele care să pună înainte produsele și câteodată aceasta nu va fi neapărat o promovare a creșterii, ci mai degrabă o sporire a inegalităților care există deja. Și eu zic că este un element important să, um, pe care trebuie să-l mai discutăm și pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc doamnei Matiaș, mulțumim directorii și, directorilor și închidem acum reuniunea. Mâine dimineață vom avea reuniunea coordonatorilor la ora 9 și jumătate și deci Reuniunea comisiei va începe mâine la ora 10 și jumătate. Vă mulțumesc tuturor, la revedere și la revedere interpreților și ne cerem scuze pentru întârziere.